All right, everybody, if you could take your seats. I know seating crisis going on. It, um, vă rog să vă așezați. Only members in members seats and only assistants in assistants. Eurodeputații să-și ocupe uh, propriile locuri, asistenții la fel. So if you all sit down, then we can see... Vă rog să vă așezați pentru a vedea unde mai sunt uh, spații goale. Îmi pare rău că sala nu este mai mare, însă avem uh, o politică de rotație prin care comisiile primesc uh, sălile unde să-și desfășoare ședințele. Din păcate, această sală este prea mică pentru un subiect atât de interesant uh, și eu sunt o victimă și asistenta mea a trebuit să meargă să urmărească ședința pe internet. Sper că și-a găsit măcar acolo un loc. Okay, uh, right. Um, we are now having a hearing. Acum uh, vom uh, începe audierea uh, uh, cu privire la uh, CDR2, uh, care se va desfășura până la ora 5.30 de minute. Cred că nu trebuie să vă fac o introducere, să vă spun ce înseamnă CDR, însă uh, Uh, pentru uh, discursul uh, introductiv îl caut pe Andreea Endria din partea Autorității Bancare Europene. Dânsul este președinte acestei autorități, după care dau cuvântul actorilor interesați pe rând și apoi ajungem la sesiunea de întrebări și răspunsuri și dezbaterea propriu-zisă. Acestea fiind spuse, mă bucur, Andreea, să te văd din nou. Sunt sigură că ai multe lucruri interesante să ne spui, prin urmare îți și dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Criza cu care se confruntă economia globală începând cu vara lui 2007 a dat la ivială slăbiciuni majore în sistemul financiar și bancar. Lecțiile pe care le-am învățat până acum arată existența unui consens larg și a unei convergențe ferme la nivel internațional cu privire la uh, tipul de reglementare uh, care este necesar acum. În 2009, în recomandările sale pentru reformarea uh, supervizării financiare europene și a reglementării acestui domeniu la nivel înalt, a existat un grup prezidat de Jacques de la Rozier, care a subliniat nevoia de a um, consolida uh, normele existente, la fel uh, și uh, în ceea ce privește um, cerințele de capital um, și rezervele de lichidități. Același accent a fost pus asupra unor uh, cerințe cu privire la capital și acestea au fost împărtășite de liderii G20 la reuniunea din septembrie 2009 de la Pittsburgh și au fost uh, confirmate atunci când uh, cadrul internațional s-a pus de acord uh, asupra uh, Comitetului Basel în uh, septembrie 2010. Propunerea Comisiei din 2010 11 se aliniază acestei uh, direcții și, practic, aduce în prim plan, în stadiul legislativ, aceste reforme majore. Uh, propunerile uh, se bazează pe un raport al Parlamentului European elaborat de domnul Lotmar Caras acum un an. În constituirea acestui nou cadru european, agenția noastră joacă un rol semnificativ în a redacta standarde tehnice de reglementare și implementare, în a conduce Uh, practicile de supraveghere uh, și de convergență uh, spre standarde foarte înalte. Comisia a propus să ne atribuie toate aceste sarcini, dar noi suntem practic îngrijorați de nivelul și de volumul de activitate tehnică care este presupusă de acest proces. Vom avea un proces de consultare a actorilor interesați, vom elabora elaborări, uh, evaluări de impact și așa mai departe. Însă am încredere că putem să uh, rezolvăm uh, problema bazându-ne și pe experiența existentă la nivelul autorităților de supraveghere naționale. Standardul EBA ar trebui să evite divergențele semnificative de la nivelul implementării naționale a normelor Uniunii Europene, care a cauzat daune majore în ceea ce privește intrarea în criză, a dus la uh, incertitudini de natură juridică, uh, a favorizat distorsionarea concurenței și a uh, devenit, a făcut lucrurile împovărătoare pentru întreprinderile care activează în Europa pe piața unică. Una dintre lecțiile cele mai importante pe care trebuie să le învățăm de pe urma crizei um, este că relaxarea uh, criteriilor de reglementare și uh, caracterul lax al concurenței în ceea ce privește capitalul uh, sunt extrem de dăunătoare pentru um, uh, stabilitatea financiară. Doar instrumentele de cea mai bună calitate uh, trebuie incluse în um, cerințele de uh, capital de rangul întâi ale Uniunii Europene. Și toate acestea pentru a uh, evita uh, Uh, ca noi uh, inovări să dilueze calitatea uh, noului capital al băncilor. Autoritatea a abordat deja lucrul din această perspectivă atunci când a elaborat și a consolidat definiția capitalului folosită pentru testele de stres. Noi încercăm să nu lăsăm spațiu pentru uh, inginerie financiară și să avem uh, până la urmă un instrument, uh, un set de instrumente extrem de bune pentru a putea reflecta interesele comune în domeniul financiar. Această propunere urmează o abordare care uh, presupune uh, definirea unui capital european, pentru că această definiție de, încă nu există. Este foarte important să uh, găsim niște mecanisme puternice pentru a ne asigura că nu putem dilua dispozițiile de la nivelul aplicației la nivel național. Articolul 24.4 al proiectului de uh, regulament uh, solicită EBA să se publice uh, uh listele cu uh, cele patru uh, instrumente de capital care sunt considerate capital de rangul întâi. Aceste uh, aceste categorii vor fi singure, uh, singurele eligibile pentru a uh, îndeplini funcția de capital de rangul întâi. Uh, creșterea uh, solicitării de capital este foarte importantă pentru instituțiile financiare. Industriile spun că uh, o astfel de restrângere a standardelor le va afecta cu capacitatea de a susține economia reală va afecta uh, perspectivele de creștere și de ocupare, însă acest lucru nu este confirmat de datele noastre empirice nivelul mai înalt al capitalului va reduce posibilitatea ca băncile să dea uh, faliment și costurile lor de finanțare de asemenea. Dacă băncile nu sunt percepute ca uh, fiind suficient de capitalizate, riscă să se confrunte cu dificultăți majore în a-și finanța activitățile, ceea ce ar putea să aibă pro, uh, aducă probleme cu privire la uh, reducerea gradului de îndatorare. Uh, va exista și un efect de uh, levier pentru a uh, evita o îndatorare extremă a băncilor și pentru a putea prevedea foarte bine riscurile. Acestea ar trebui să fie singurele instrumente pe care să se bazeze supraveghetorii, având în vedere cum stau lucrurile în acest domeniu. Cele două elemente trebuie să se combine și instituțiile de supraveghere trebuie să apeleze la ele pentru a gestiona așa cum trebuie riscurile. Uh, apoi vorbesc și despre introducerea uh, unor uh, elemente uh, macroprudențiale. Noul cadru introduce uh, o uh, zonă de uh, uh, obținere a capitalului uh, și autoritățile de supraveghere trebuie să fie flexibile în a uh, funcționa cu uh, aceste uh, instrumente, cu aceste rezerve care s-ar putea crea pentru a exista consecvență între state pe uh, Uh, piața uh, internă, ar trebui să se ofere consultanță ex ante și evaluări ex post. Supraveghetorii ar trebui să uh, ia în considerare elementele adesea menționate de industrie și anume că sporirea rezervelor pe timpul de criză s-ar putea dovedi un proces extrem de dificil. Propunerea CRD4 ar putea să aducă un nou cadru pentru gestionarea riscului uh, lichidităților și pentru supraveghere. Uh, această propunere implementează uh, prevederile cu privire la lichidități din Basel 3 și permite în aceeași măsură o anumită flexibilitate în ceea ce privește calibrarea acestor ponderi care sunt practic vizate pentru 2015. Știu că trebuie să ne asigurăm că putem evalua așa cum trebuie uh, potențialul uh, și consecințele neintenționate uh, care ar putea să apară de pe urma folosirii instrumentelor. Băncile însă ar trebui să pună deoparte lichidități și rezerve de lichidități suficiente pentru a putea face față unor perioade de stres și pentru a putea să se implice în transformări de maturitate. Uh, EBA va începe monitorizarea uh, LCR și NSFR uh, în 2013 și va raporta anual Comisiei Europene cu privire la potențialul impact al întreprinderilor și cu privire la profilul de risc al instituțiilor de credit. N-ar trebui să pierdem însă din vedere activitățile care vizează implementarea. Cum s-a subliniat și în rezoluția Parlamentului European de pe 6 iulie 2011 cu privire la criza economică, financiară și socială, raportul CRIS, crearea CER invers uh, și um, acele trei instituții de supraveghere eh, financiare reprezintă un pact fundamental în direcția obținerii unui eh, singur set de norme. În ultimele două decade am avut eh, o abordare cu privire la supraveghere care se bazează pe măsurători interne și pe gestionarea riscului în cadrul companiilor. Această delegare a responsabilităților către entitățile de reglementare a apărut cu un nivel variabil de supraveghere. EBA este angajată să asigure consecvență între uh, diversele sisteme de uh, supraveghere naționale pentru a putea converge spre uh, cele mai înalte standarde. Vom avea și un um, mecanism de evaluare, precum și mecanisme care vizează o evaluare între egali eforturile agenției noastre nu vor da rezultate pe termen scurt, însă trebuie să înregistrăm totuși progrese și uh, să uh, ne asigurăm că noul cadru de reglementare va fi implementat. Asta ne va da o șansă să promovăm convergența în ceea ce vește practicile de supraveghere. Consecvența în reglementare și supraveghere este un element esențial pentru Uniunea Europeană și pentru aceasta e important ca acordul Basel III să fie implementat consecvent la nivel global. De asemenea, acest comitet uh, a anunțat că uh, se va ocupa de o monitorizare riguroasă a implementării noului cadru în toate statele G20. Uh, comisia își va adapta standardele globale pentru ca să poată face față specificităților europene trebuie să existe o coordonare între standardele uh, Comisiei uh, Comitetului Bază și standardele din legislația europeană cu privire la conglomeratele financiare. Uh, Uh, trebuie să uh, încercăm să eliminăm evitarea normelor care uh, reglementează sistemul bancar și capitalul bancar. Trebuie să apelăm și la elementele existente în alte jurisdicții. Acest, această sferă de cuprindere largă ia în considerare uh, principiul proporționalității pentru a ține cont de uh, profilurile de risc specifice uh, diverselor bănci și pentru a ține cont de diversitatea sectorului bancar european. Uniunea Europeană are un interes ca atare în a implementa noile standarde pentru a spori durabilitatea sistemului său bancar. Cu toate acestea, eficiența noilor standarde ar fi afectată dacă acestea ar fi, dacă ar exista o implementare nesincronizată la nivel uh, global. Prin urmare, trebuie să existe un dialog permanent al Comisiei Europene cu celelalte jurisdicții. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much, uh, and... Mulțumesc foarte mult! V-ați încadrat uh, în uh, timp. Trecem acum la grupurile interesate. O să vă citez în uh, ordinea pe care o avem în program. O avem pe Dominic uh, Graber uh, de la BNP Paribas Fortis. Dați-mi voie să mulțumesc domnului Caras pentru implicarea sa în această problemă. Vreau să mulțumesc uh, uh, președintei Econ cât și membrilor uh, comisiei pentru că a dat posibilitatea BNP Paribas să se exprime în această audiere. Vreau să prezint măturia unei bănci care a făcut pariul cu Europa pentru că operează ca bancă în detai pe patru piețe Franța, Italia, Belgia și Luxemburg. Ea afectează mai bine de 5% din capitalul sau activităților băncilor retail, o treime de activități activități de bancare, finanțarea și investirea pentru a finanța statele și uh, gestionarea riscurilor clientelor sale fără să gestioneze activități de uh, trading pe cont propriu și o șesime pentru uh, economii ea a operat uh, un uh, model de bancă diversificată care uh, a permis să treacă de criză. Trebuie să felicităm Comisia pentru că a adoptat pachetul Basel III în condițiile de finanțare a economiei europene. Preponderența intermedierii bancare în Europa multiplicitatea modelelor de afaceri și dorința de a le păstra sunt tot atâtea motive care justifică diferențele pe care cele de patru le aduce textului de la Basel. În calitate de bancă europeană care are activități transfrontaliere, uh, am, uh, ne-am uh, exprimat susținerea alegerii regulamentului și obiectivului unei singure, unui singur pachet de reguli. Primul, prima remarcă, baza 3 va fi aplicată în manieră anticipată. Sub uh, presiunea pieselor, uh, piețelor și autorităților de reglementare, majoritatea băncilor ar trebui să își atingă obiectivele de capital până la 1 ianuarie 2013, adică șase ani înainte de obiectivul stabilit de regulament. Băncile franceze și Vă rugăm să încetiniți puțin ritmul lecturii Uh, pentru că nu pot nici măcar să ascult uh, uh, interpreții, da, să mai și înțeleg, așa că vă rog să încetiniți ritmul. Băncile franceze și băncile elvețiene au anunțat deja că vor respecta toate regulile de capital până la 1 ianuarie 2013. Adică Uh, respectarea minimului de exigent cerințe de capital plus uh, aplicarea ansamblului deducerilor, în vreme ce perioada de punere în aplicare uh, treptată nu începe sau nu ar trebui să înceapă decât din 2014, plus creșterea activelor ponderate cu riscul. Acestea sunt aplicarea CRD3, plus riscul de contrapartidă la operațiunile de instrumente financiare derivate uh, din Basel III. Nu este exclus ca toate celelalte bănci să fie obligate de piață să urmeze acest exemplu. Acesta se transpune concret uh, în primele anunțuri de reducere a bilanțelor bancare, ceea ce a fost obiectivul declarat al supraveghetorilor. În cazul băncilor franceze, acestea vor reduce de la 10 până la 15% activităților de bănci de finanțare și de investiții activități în care erau lideri, cum ar fi finanțarea industriei aeronautice sau a construcției de nave, vor fi uh, preluate în parte de băncile americane și chinezești. Putem să spunem că este jocul concurenței, dar este și modelul de dezvoltare a acestor bănci europene care urmează dezvoltarea internațională a întreprinderilor sale, uh, care este pusă sub semnul întrebării. Nu trebuie să ne mirăm că într-o etapă uh, ulterioară uh, tot mai multe boeing și și uh, Airbus-uri vor fi finanțate. Apoi trebuie să menținem uh, spiritul uh, Basel. Basel 2 a fost elaborat pentru că dispozitivul Basel 1 incita la risc. Pentru o aceeași ponderare a capitalului, băncile au interesul să își asume un risc maxim pentru a asigura o rentabilitate maximă. Însă, Basel II a introdus un regim prudențial uh, care este foarte atent la riscuri. Dezbaterea în ceea ce privește activele ponderate cu riscul se scrie în acest context. Băncile europene prezintă active ponderate în uh, portofoliile lor de credite mai slabe decât băncile americane, pentru că bilanțurile uh, sunt în medie mai uh, uh supuse unui risc mai mic. În uh, Uh, piața americană caracterizată de o securitizare foarte dezvoltată. În 2006 securitizarea era de 6,5 mai mult răspândită în Statele Unite decât în Europa. 11 dintre bănci vor trece la Basel II. Modelele sunt validate pe plan intern de către serviciile de risc, care au obligația de a fi uh, conservatoare și sunt independente de Uh, comercianți. Sunt apoi uh, aprobate de către supraveghetor. Se face un uh, control a posteriorii periodic. Asta înseamnă că sub ochiul supraveghetorului Uh, se face acest lucru. Nu trebuie să neglijăm importanța modelului intern în îmbunătățirea gestionării riscului băncilor care aplică acest lucru, chiar dacă au existat niște excepții regretabile uh, precum și acelea ale supraveghetorilor. Și aici există niște excepții regretabile. Sistemul poate să fie îmbunătățit. Diferențele de practici între autoritățile de supraveghere uh, Uh, ar câștiga dacă ar fi armonizate de către Autoritatea Bancară Europeană. Basel 1 poate să fie un uh, instrument uh, în plus, însă ar trebui să rămână în pilonul 2 aparent mai ușor de înțeles și de utilizat, plasat în cadrul pilonului 1, al descur ar descuraja investitorii, ba chiar supraveghetorii, să facă analiza riscului Uh, cum ar fi uh, ratingul AAA al produselor, produselor structurate de către agențiile de rating, au, dus, uh, au condus la situația în care investitorii nu au mai făcut due diligence. O a treia remarcă, lichiditatea este un subiect esențial care trebuie controlat, așa cum a făcut-o Comisia. Astăzi, în contextul uh, crizei uh, uh, suverane, datorilor suverane, trebuie să abordăm acest subiect. Intermedierea bancară este dominantă. KIS, QIS de la Basel sunt mai puțin pertinente pentru că nu țin cont de CRD 4. pentru a ne asigura că perioada de observare dă Europei o rație de lichidități pe termen scurt de care are nevoie, trebuie să organizăm acest lucru. În primul rând, definind observatorii, am putea să îi facem să înțeleagă pe întreprinderi, pe IMM-uri, pe uh, clienții retail, pe reprezentanții trezoreriilor, al băncilor centrale, toți trebuie să înțeleagă că trebuie să valideze datele culese, să le analizeze și să aprecieze efectele așteptate și neașteptate a regulilor de calcul asupra economiei. În al doilea rând, combinând procesul cantitativ de colegere a datelor existent cu un proces calitativ care vizează să se întrebe cu privire la impactul asupra economiei a modului de calcul propus și să îl schimbe dacă este necesar. Apoi, regulamentul propus de Basel va duce la schimbări importante, pentru că economia riscă uh, să uh, evolueze către un model originate or distribute. Ar fi înțelept să permitem ca aceste uh, schimbări să fie înțelese și înainte să nu devină antagoniste. Trebuie de asemenea să organizăm tranziția într-un context de creștere slabă. Uh, o serie de subiecte vor trebui să fie analizate. În ceea ce vește activele lichide, criza arată că datoriile suverane pot să devine nelichide, inclusiv zona euro. Trebuie să permitem o mai bună diversificare a cosindicalității și să uh, alegem o serie de active uh, care sunt eligibile. Dacă aceste active sunt disponibile în cantități suficiente, care, sunt, care este impactul pe finanțarea pe termen lung a operatorilor economici. De pildă, obligațiile de stat, dacă aceasta ar putea să reducă investițiile în obligații de întreprinderi și să perturbe în consecință finanțarea acestora. Care este impactul asupra diferitelor activități de finanțare? Ă, IMM-urile, colectivitățile locale, eh, infrastructurile, exportul, finanțarea comerțului internațional. Autoritatea Bancară Europeană va juca un rol uh, cheie în acest proces. Este indispensabil ca uh, ea să înceapă perioada de observare cât mai rapid uh, cu putință pentru ca să poată să anticipeze. Mi se pare că, ținând cont de importanța subiectului, aceasta trebuie să se facă în proces de codecizie. În concluzie, Reducerea bilanțurilor se face și, în consecință, reducerea unor finanțări către economie. Acest text va fi aplicat parțial în Statele Unite în urma crizei financiare. Modul cel mai eficace de a evita riscul sistemic și de a evita falimentul uh, bancar. Aceasta ar trebui să fie prioritatea regulamentului. Să ne temem că astăzi uh, subiectul nu uh, este discutat atât de mult cât ar trebui. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Andreas Streichel. Mulțumim foarte mult și trecem la domnul Andreas Streichel, care este, face parte din Consiliul de Gestiune al Erste Group. Mulțumesc foarte mult! E o plăcere să vă vorbesc din nou, însă de această dată despre datoria suverană și criza legată de aceste datorii. Am mai fost invitat aici acum doi ani când discutam despre criza financiară. Între timp există Basel III și transformarea Basel III în CRD 4 a fost anunțată vorbim despre instituții financiare în general care consideră că acest document este unul bun Ratele de capital au fost contestate mult acum câțiva ani, rațele de lichiditate, despre acestea se spunea acum câțiva ani, e imposibil să ajungem în acest punct și acum ne aflăm aproape de a ajunge la țelul propus. Însă ce probleme vedem? În Europa există foarte multe diferențe. Foarte multe țări europene încep acum arbitrajul pentru Basel III și au și cer capital și mai ridicat. Și aici la Bruxelles există discuții pentru creșterea cerințelor de capital. Eu lucrez pentru o bancă care a luat o decizie foarte importantă ieri pentru noi, lumea s-a schimbat. Lumea s-a schimbat într-un mod dramatic și am învățat ceva într-un mod foarte dureros. Am dat împrumuturi mult prea multe, prea mulți oameni și prea multe guverne nu își permiteau să ia cu împrumutul atât de mulți bani. Vorbim acum despre implementarea CRD 4 și despre faptul că le cerem băncilor să își crească capitalul. Facem toate acestea într-un moment în care situația în legătură cu datorile guvernamentale în multe din țările europene nu a fost rezolvată. Așa că eu cred că ne îndreptăm pe, spre un drum foarte primejdios. Dacă ești o bancă într-o țară care nu primește finanțare privată, care nu mai primește astfel de finanțare și care are o rată de capital indiferent de care de 8%, 10% sau 12% sau 15% sau 18%. Cifra e irelevantă. Dacă există o mare datorie în această țară, atunci aceasta nu mai primește finanțare și situația e una foarte gravă, chiar dacă vorbim de o bancă care are 15% capital. Așa că rezolvarea problemei capitalului bancar fără rezolvarea problemei datoriilor europene nu va duce nicăieri. Noi am decis noi, o mică bancă de economii din Europa Centrală, am decis că am cheltuit prea mulți bani investind într-o bancă în România. Am dat prea multe împrumuturi în franci și elvețieni clienților din Ungaria. A fost o greșeală să dăm, să dăm împrumuturi guvernelor. Și ieri am luat această hotărâre care a fost foarte dureroasă. Însă eu mă simt mult mai bine astăzi. Pentru că de acum putem începe să abordăm problemele. Cred că munca la Basel 3 la început uh, nu prea eram pentru această directivă, în schimb acum am ajuns să o apreciez foarte mult. S-a făcut o muncă foarte bună și și ce se regăsește în CRD 4 e fantastic. Problema e că există foarte mulți oameni în diferite țări europene care încearcă să îmbunătățească documentul pe cont propriu. Ar trebui să cădem cu toții de acord și să acceptăm Basel 3 în forma în care este. Este un document bun și va duce la o uh, siguranță mai mare a băncilor. Este foarte clar acest lucru. Însă, în timp ce creștem cerințele de capital pentru împrumuturile în economia reală, comerțul de înaltă frecvență s-a triplat în ultimii ani. Aș vrea să văd ceva ce oprește acest fenomen stupid încă de mâine. Dacă e să vorbim despre lucruri pe care le-aș dori schimbate, atunci permiteți-mi să spun următoarele. Există un punct la care sunt foarte sensibil nu numai din interesul meu. Eu sunt implicat într-o bancă din Europa Centrală și nu depindem de piețele de capital. Mai mult decât în Germania sau în Franța, noi depindem foarte mult de sistemul de împrumuturile bancare și noi avem nevoie ca aceste împrumuturi bancare să continue. Dacă Basel III se pune în aplicare în felul în care s-a discutat, atunci împrumuturile spre companiile care nu, fac, nu au fost ierarhizate, nu va fi mai ușor. Deci ce vom putea face? Să ne luăm împrumuturile din francelvețieni din Ungaria, să le securizăm și să găsim pe cineva care să ni le cumpere. Și cred că am mai auzit acest scenariu undeva. Undeva în Statele Unite se discuta despre fenomenul de subprime lending. Însă nu vreau să intru în acest subiect. De ce a fost această perioadă atât de grea pentru noi? Pentru că am dat niște împrumuturi proaste și acum avem de plătit pentru ele, pentru că se regăsesc în registrele noastre contabile. Clienții, noastri, clienții noștri suferă, dar și noi suferim, ne aflăm de aceeași parte. Deci am făcut niște împrumuturi proaste pe care le vindem mai departe. Singura cale prin care aceste fenomen poate fi stopat e dacă CRD4 le permite companiilor care au făcut doar această greșeală și anume sunt prea mici pentru a fi uh, gradate, și acest lucru înseamnă că dacă ești mic, din start ești rău. Dacă eu am o companie care nu a pierdut niciun ban în ultimii 15 ani, o companie care mi-a fost client timp de 100 de ani, care are 50% în capital, dar are doar 50 de milioane în vânzări și aceasta nu poate fi ratat, nu poate primi un rating de la Moody's, atunci, în mod automat, această bancă este rea și e nevoie de mult mai mult capital pentru a da împrumuturi și cred că această abordare e una greșită. De aceea aș dori ca cineva să înceapă să se gândească cum se pot face împrumuturile pentru companiile mici și mijlocii, cum se poate face acest lucru mai ușor. Mai e un punct pe care vreau să-l ating în ceea ce privește interesele minoritare. Pe noi ne afectează acest fapt. În principiu, cred că instrumentul următor e unul foarte important și anume limitarea uh, pentru aceste grupuri minoritare de interes. Un grup de bănci care sunt consolidate pe o bază contractuală, de exemplu băncile de economie. Orice bancă de economie este responsabilă pentru datorile tuturor celorlalte bănci de economie. Deci vorbim despre ceva foarte puternic. Fiecare bancă mică pe care o avem e responsabilă pentru celelalte bănci. Și eu cred că nu e bine că se, pro- că se procedează așa. M-ar bucura foarte mult dacă s-ar putea face o excepție în acest sens pentru că sistemul în care băncile de economie sunt uh, strâns legate împreună e un sistem bun, se pot administra mult mai bine decât fa- față de ceea ce se întâmplă în băncile mari. Am găsit un sistem foarte bun, acesta trebuie să fie acum consolidat pentru că duce la stabilitate în sistemul financiar, atât în Austria cât și în Europa Centrală. Deci dacă se poate face ceva în acest sens, m-ar bucura foarte mult. Vă mulțumesc! Uh, and... Mulțumim. Următorul vorbitor este Claudia Buch, care este uh, profesor de uh, finanțe și uh, macroeconomie, de asemenea director științific la Institutul pentru Cercetare Economică Aplicată din Tübingen. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a mă exprima aici vorbesc și în calitate de uh, co-președinte al grupului consultativ uh, al Ministrului, uh, de Economie, Ministrul Economiei din Germania. Anul trecut am publicat un raport cu privire la politicile de reformare a sectorului bancar și în acest context veți găsi și o trimitere la acest raport la finalul prezentării mele. Vă voi prezenta puțin contextul general al problemelor la care mă voi referi. Trebuie să înțelegem cu toții care este scopul acestui nou uh, cadru de reglementare și anume de a limita uh, riscul unei crize sistemice uh, la care asistăm uh, în acest moment, cu costuri care au fost uh, estimate la 8% din uh, PIB-ul Uniunii Europene între anii 2007 și 2010. Deci nici măcar nu se includ costurile crizei actuale. Acum ne confruntăm cu următoarea situație. Avem o, o problemă, au avut o problemă mică pe piața europeană subprime, care a creat o problemă uriașă mai apoi și trebuie să vedem ce putem face în acest sens. Cerințele sporite de capital pot ajuta la atenuarea riscului unei crime, crize sistemice în viitor. Și trebuie să reținem acest lucru. Nu vorbim doar despre stabilitatea instituțiilor individuale, uh, care este cadrul standard macroprudențial, ci vorbim uh, despre stabilitatea sistemului ca atare. Problema cu uh, actualul cadru de reglementare uh, pe care l-am avut, deci până în acest moment, este că există un efect de multiplicare major. Cu toți știm că multe bănci mari și-au uh, redus uh, capitalul uh, în comparație cu activele totale la un nivel foarte scăzut, 1 până la 3%. Așadar, recapitalizarea lor va fi mai ridicată în comparație cu riscul evaluat pentru activele lor. Aceste bănci uh, trebuie să-și dea seama dacă își vor restaura adecvarea capitalului pe termen uh, scurt. Au active uh, extraordinar de multe și asta creează un efect de multiplicare. Dacă sporim cerințele de capital, atunci vom asista la uh, un efect de levier redus față de ce am avut în trecut. Putem face calcule, însă dacă crește capitalul la 15% din bilanțul băncilor, atunci uh, multiplicatorul uh, nu va fi de 25 de euro la uh, euro, ci de 6,5 euro la 1 euro. Deci calculul este foarte ușor. Acesta este motivul pentru care solicităm uh, cerințe sporite uh, de uh, capital. După părerea mea, reformele actuale nu merg nici măcar suficient de departe atunci când vine vorba de creșterea cerințelor de capital. Trebuie așadar să ne gândim la ce ar însemna o capitalizare adecvată a sistemului bancar. Trebuie să fie clar aici faptul că vorbesc de soluții pe termen mediu și lung. Am tot auzit aici vorbind despre capitalizarea și recapitalizarea băncilor, însă deocamdată încă suntem în uh, criză și acum lucrurile arată puțin altfel. Aș dori să spun că ar trebui să uh, țintim mai sus decât uh, efectul de levier care există în acest moment sau la care s-a încercat să se ajungă. Trebuie să ne gândim puțin și la capitalul care nu vizează activele pentru care riscul a fost măsurat. Oare uh, acest element al creșterii solicitării uh, de capital ar reprezenta o uh, soluție? Da, ar fi o soluție bună, dar nu singură. E nevoie de reforme complementare de asemenea. În criza actuală putem vedea că avem nevoie de un mecanism, de un regim de soluționare a problemei care poate fi consolidat prin recapitalizare sau prin inițiativa de a convinge uh, băncile uh, să facă față mai bine uh, cerințelor pieței. Trebuie consolidată și aplicarea cadrului la tot felul de inițiative discreționare. După cum spuneam, solicitările suplimentare de capital uh, reduc riscul și costul unei crize uh, sistemice, pentru că costul acestei crize sistemice a fost unul uriaș. Dacă acest risc este redus, uh, atunci trebuie să susținem solicitările de capital, cerințele de capital sporite. Oare uh, băncile ar trebui să împrumute mai uh, puțin? E bine, uh, există tot felul de ajustări ale bilanțelor, bilanțurilor băncilor. Există însă dovezi empirice care ne arată că impactul negativ asupra împrumuturilor bancare nu este rezultatul așteptat al cerințelor de capital ridicate. Există studii empirice uh, care uh, tratează acest subiect, uh, însă e dificil să găsești dovezi care să susțină că ar crește costurile împrumuturilor de capital pe termen mediu sau lung s-ar schimba puțin uh, arhitectura sistemului uh, financiar și ar exista un sistem financiar bazat mai degrabă pe capital. Al treilea comentariu pe care aș dori să-l fac se leagă de ponderea um, de risc zero cu privire la obligațiunile guvernamentale se evaluează aceste uh, ponderi de risc uh, pentru a vedea cât de modeste uh, sunt sau uh, nu. Uh, Însă e clar că e greu să se evalueze aceste riscuri pornind de la uh, bilanțurile băncilor. Problema care mi se pare mie delicată este că uh, modelul bazat pe risc, prin definiție, nu poate lua în considerare uh, care ar putea fi efectele sistemice uh, ale unor schimbări de parametri. Și aceasta pentru că băncile individuale nu dispun de aceste uh, informații. N-am putea să știm care ar fi efectul de preț dacă ne-am confrunta cu o uh, criză majoră de risc sistemic. Prin urmare, în acest uh, moment, uh, ne gândim la ce s-ar întâmpla în uh, cazul unei uh, crize de risc sistemic în uh, sistemul bancar. Și acesta este un comentariu, de fapt, general cu privire la abilitatea noastră de a măsura riscul pornind de la bilanțul băncilor. Trebuie să reasă clar faptul că ponderea de risc zero în zona euro, la guvernele din zona euro care aplică regulamentele în vigoare, uh, nu este un indicator relevant pentru piețe. Dacă ne gândim puțin la active în uh, într-o anumită clasă de risc, dacă o bancă decide dacă ar trebui să investească în datorie suverană sau dacă ar trebui să uh, investească în alt tip de datorie, atunci mm, ponderea de risc zero ar putea reprezenta un stimulente pentru ca aceste bănci să investească în datoriile suverane. Cred că ar trebui însă uh, evitată acest, uh, această tendință prin eliminarea uh, ponderilor de risc zero. Însă ce facem cu riscul sistemic? Ne gândim oare că acesta se leagă doar de uh, marile instituții financiare? E bine, uh, cam așa stau lucrurile la modul uh, uh obiectiv. Uh, cu cât este mai relevantă o bancă pentru o țară sau pentru un anumit sector, uh, cu atât uh, importanța sa sistemică crește. Însă, există o legătură și cu celelalte instituții financiare, cu băncile mai mici. N-ar trebui să uităm faptul că și băncile mici pot să fie de relevanță sistemică pentru că uh, sunt toate expuse uh, acelorași factori de risc macroeconomici. Prin urmare, și uh, instituțiile financiare uh, de mici dimensiuni sunt expuse uh, riscurilor sistemice și ar putea să sufere de pe urma uh, uh, ratelor dobânzilor care uh, cresc. Și uh, acest lucru ar putea avea un efect de asemenea. Putem uh, observa acest lucru și din analiza crizei uh, care facem față, care a afectat și uh, băncile mici, nu doar instituții financiare mari. Dovezile empirice ne arată așadar că și aceste bănci sunt un factor important și conchid odată ce am menționat acest al patrulea factor. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Următorul vorbitor este Thierry Filipona, uh, secretar general la Finance Watch. Good afternoon. Bună ziua. Finance Watch dorește să mulțumesc, mulțumesc Comisiei Econ pentru invitația de a participa la această audiere. În mijlocul uh, ultimilor turbulențe financiare, liderii Europei discută posibilitatea de a recapitaliza băncile europene considerăm că necesitatea unui sistem bancar mai rezistent uh, este acum mai prezentă decât oricând. Poziția Finance Watch în ceea ce privește cerințele de capital ale băncilor poate fi rezumată după cum urmează. În primul rând, un capital bancar mai mare nu afectează abilitatea băncilor de a împrumuta economie reală. În al doilea rând, un efect de levier ar trebui să fie un instrument de reglementare primar pentru capitalul bancar. Apoi, um, ratele bazate pe ponderarea riscului ar trebui să fie un instrument uh, secundar pentru a spori supravegherea bancară Finance Watch uh, este de părere că atunci când este vorba de uh, rezistența băncilor, lichiditatea este la fel de importantă ca și capitalul. Principala concluzie care, urmează, care trebuie trasă din turbulențele financiare din ultimul ani este că ar trebui să construim un sistem bancar uh, viabil, durabil, care să fie eficient și rezistent deci, întrebarea este, CRD4 va face băncile europene mai eficiente? Un aspect al eficienției este să determinăm dacă cerințe de capital mai mari vor crește costul finanțării pentru bănci. Răspunsul este nu capacitatea de împrumutare a băncilor nu este afectată de mixul pe care îl aleg de finanțare a datoriei și a capitalului. Acest lucru poate să fie demonstrat din teoriile financiare și din uh, dovezi empirice. Și vă pot răspunde la asta la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Dacă uh, băncile uh, trebuie să uh, reducă îndatorarea, nu trebuie să uh, ele pot să vândă active, așa cum ar fi produse derivate, portofoliu, portofoliu de comercializare care reprezintă două, două treimi din uh, Uh, portofoliul băncilor europene. A doua întrebare, dacă CRD4 va da posibilitatea băncilor europene să deservească o gamă largă de clienți. Un sistem bancar eficient dă băncilor libertatea de a hotărâ ce active să finanțeze folosirea ponderării riscului uh, ca un instrument de reglementare, așa cum face CRD4, are efectul uh, mecanic de a împinge bân- băncile să dețină toate aceleași active. În plus, ele dau iluzia că evaluarea riscului poate uh, să fie făcută prin uh, legislație. Sistemul este mai puțin divers și mai puțin eficient în felul acesta. O a doua mare întrebare. Care va fi E4 asupra rezistenței băncilor europene? Cred că această întrebare poate fi abordată din trei unghiuri diferite. Primul unghi. Dacă CRD4 va ajuta la construirea unor bănci independente uh, rezistente? Și răspunsul este da. CRD4 va ajuta la acest lucru. De ce? Pentru că, așa cum s-a spus, calitatea uh, capitalului de rang întâi uh, este mult îmbunătățită la cele de patru uh, în ceea ce privește capacitatea de absorție a pierderilor. Uh, volumul de capital cerut de bănci crește de la 2% în active ponderate cu riscul la cel puțin 4,5% și un stimulent de a crește până la 7%. Multe situații de criză ne-au arătat că lichiditățile reprezintă un element cheie la fel de important ca și capitalul. Și o să mă refer aici la Lehman Brothers, Northern Rock, Fortis și Dexia. Introducerea unui efect de levier, și ăsta este ultimul punct, a făcut lucrurile simple și eficiente. Totuși, după părerea noastră, ar trebui să fie un instrument uh, principal uh, și nu numai o măsură de susținere. Și o să mă întorc la acest punct uh, mai târziu. Un al doilea unghi din care putem privi această problemă a rezistenței, dacă CRD4 merge suficient de departe în crearea unor astfel de bănci uh, Uh, rezistente și de sine stătătoare? Răspunsul este nu. De ce? Creșterea capitalului de rang 1 de la 2% la 4,5% poate să pară uh, foarte mult dar 2% din Basel 2 uh, corespundea unui nivel de mai puțin de 1% din uh, bilanț. Acest lucru trebuie comparat cu cifrele care sunt uh, publicate, și anume Lehman Brothers, înainte de a da faliment, avea uh, o, o rată de capital de rang 1 de 11% și Dexia cu două luni în urmă avea o astfel de rată de 10,4% pentru 2012. Uh, Cred că aceste exemple dau răspunsul la întrebare. Un al doilea motiv pentru care am spus nu este că uh, ne bazăm pe conceptul de value at risk, valorile aflate la risc. De aceea, cerințele de capital se bazează pe calcule făcute cu metode care nu funcționează în momente de criză. Un al treilea motiv este că ponderarea riscului uh, este în mare măsură rezultatul unor calcule bancare interne uh, și aceleași active pot să fie ponderate cu riscul diferit de diferite bănci europene și uh, variația este foarte mare. Al treilea unghi în care putem privi această rezistență este dacă cere de patru va contribui la crearea unui sistem bancar mai rezistent. Până acum am vorbit despre rezistența individuală, acum vorbim despre rezistența sistemului. Se poate spune că aceasta este chestiunea cea mai importantă. Prin folosirea ponderării riscului ca un instrument principal de reglementare, CRD4 nu numai că uh, uh nu îmbunătățește rezistența sistemului bancar, ci o înrăutățește. Motivul este că ponderarea riscului este un uh, stimulant pentru bănci să fie mai interconectate. Și cu cât sunt mai interconectate, cu atât sunt mai uh, fragile. Să vă explic cum uh, funcționează lucrurile. Atunci când o bancă um, achiziționează un activ sau face un împrumut, poate să reducă uh, volumul capitalului și trebuie să aibă o poziție speculativă. Exemplul AIG este Uh, concludent. În uh, raportul anual din 2007, AIG a scris că aproximativ 379 de miliarde de dolari de uh, credite de CDS-uri și citesc din raport, au fost cantonate mai ales în Europa pentru a da capital de salvgardare. 379 de miliarde de dolari. Uh, arbitraj. Și uh, asta a însemnat foarte mult uh, pentru contribuabilii americani. Să ajung acum la concluzii. Un factor cheie în crearea unui sistem bancar care să uh, Uh, opereze într-un echilibru optim între eficiență și rezistență este guvernanța. În ciuda importanței sale, nu putem să nu vedem cât de important este CRD4 astăzi, care va fi o parte integrantă uh, a uh, promovării pe care o face Finance Watch. Mesajele cheie sunt creșterea capitalului băncilor nu afectează economia reală. 2 o, un efect de levier simplu este fără îndoială cel mai bun instrument al CRD4 pentru a combina cele două obiective de eficiență și rezistență. 3. Ponderarea riscului ar trebui să joace numai un rol de susținere pentru a evita escaladarea riscului. Așa cum am văzut, utilizarea ponderării riscului uh, ca mecanism uh, primar nu este numai ineficientă, dar sporește riscul sistemic. În același timp, trebuie să se recunoască că o abordare pe baza riscului este utilă pentru autoritățile de, de supraveghere Soluția care este rațională din punct de vedere economic este să se inverseze relația între efectul de eh, levier și ponderarea riscului. În felul acesta, supraveghetorii vor putea să intervină atunci când eh, văd că la anumite bănci se acumulează riscuri nerezonabile. Și nu în ultimul timp, eh, o multiplicare de 33% este atât de mare încât își pierde orice scop economic. Finance Watch va face propuneri pentru ca această rată să fie stabilită la un nivel mult mai uh, înțelept din punct de vedere economic. Este uh, foarte important ca în momentul de față să uh, abordăm această problemă dacă nu vrem ca băncile să dea faliment și asta în detrimentul societății. Președinta, mulțumesc. Ultimul vorbitor este doamna Reburn. Aș dori să le mulțumesc membrilor acestei comisii pentru invitația de a participa la această audiere publică. E mereu interesant să se audă și vocile utilizatorilor finali cu privire la acest subiect. Asociația Europeană a Trezorierilor întreprinderilor, este formată din, 17, um, din reprezentanți din cele 17 state membre, Elveția și Croația. Noi suntem un corp profesional, nu o asociație comercială. Nu facem lobby pentru organizații individuale și nu, nu avem profituri de pe urma nici, niciunui fel de interes. Noi ne-am noi suntem cei care suntem vocea economiei reale. Trebuie să recunoaștem că această, de această voce e tot mai mare nevoie pe diferite piețe, cum ar fi SEPA și și în ceea ce privește inițiativele globale. De obicei, asemenea prezentări încep cu exprimarea sprijinului pentru legislatori. Într-adevăr, munca este bine concentrată, astfel încât să protejeze generațiile viitoare de efectele lucrurilor care au mers foarte prost acum. Totuși, cred că e important să spun că trebuie să ne axăm pe adevăratele cauze ale crizei și nu presupusele caze ale acestuia. Vorbim despre un regulament care, uh, care face o confuzie între adevăratele cauze ale șocului. Și dacă lucrurile rămân așa, atunci se va aduce mm, atingere prospect, uh, perspectivelor economice ale Uniunii Europene. Asocia, asocia noastră lucrează împreună cu Parlamentul și Consiliul și cu Comisia în ceea ce privește reglementarea pieței, pieții produselor financiare derivate. Acum sunt mulțumit să văd că există o excepție importantă în ceea ce privește acestea. Voi vorbi acum despre, despre CRD4. În primul rând, e nevoie de consistență între EMIR și CRD4. Cu cât impactul CRD4 va avea o mai va avea va trebui să aibă o adevărată importanță în economia reală. În septembrie 2009, rezoluția G20 a propus trei acțiuni în ceea ce privește produsele financiare derivate. O trecere spre contracte standardizate și, de asemenea, și o trecere la compensarea centrală. Când a început dezbaterea cu privire la implementare, utilizatorii finali au vorbit despre consecințele neintenționate foarte grave la care făceam referire mai devreme. CRD 4 și Basel 3 continuă implementarea procesului G20. Dacă CRD 4 continuă așa cum a fost produs, cum a fost propus, atunci efectul acestuia asupra prețului produselor derivate va duce la o situație îngrijorătoare și se va ajunge la o situație inversă față de ceea ce, au, ce și-au propus legislatorii de aici și ceea ce s-a discutat la Washington. Utilizatorii finali au subliniat faptul că riscul sistemic nu provine din uh, atenuarea riscului e nevoie să se facă o legătură între toate produsele derivate și crearea riscului sistemic. Capitalul, capitalul bancar crescut trebuie să fie cel care să protejeze sistemul financiar de asemenea riscuri. Dar dacă nu se face o legătură între riscul sistemic și atenuarea riscului pentru utilizatorii finali, atunci uh, cerințele de capital uh, nu sunt suficiente. Vorbim despre un domeniu foarte tehnic și voi sublinia doar trei idei principale. O abordare avansată se folosește de swapurile pe risc de credit. Ceea ce s-a întâmplat în istorie cu acest tip de produse financiare poate să ducă la o situație foarte grea pentru utilizatorul final. Apoi, se folosesc datele privind swapurile pe risc de credit pentru calculele de capital bancar. Acest lucru pare ciudat, mai ales că există numeroase îngrijorări legate de piețele swapurilor pe risc de credit. Apoi, o instituție din Marea Britanie a făcut o analiză în care discuta despre acești doi factori. Dacă tot ce v-am spus eu ar rămâne la o discuție academică, toate ar fi bune, dar noi vorbim despre niște efecte în lumea reală. În ceea ce privește impactul asupra prețului produselor derivate, acum situația e variabilă. Însă se pare că s-ar putea ajunge la o dublare a nivelului de dinainte de implementarea CRD 4 costurile pentru, reala, pentru economia reală ar fi foarte crescute. Și acum voi trece la un al doilea aspect legat de propunerea CRD4 și anume efectul lărgit asupra economiei reale. În afară de efectul pe care l-am descris deja asupra costului și asupra folosirii produselor derivate, mai există și alte îngrijorări și eu voi acoperi următoarele. Ce se va întâmpla cu costurile împrumuturilor după CRD4? Se vor pune presiuni asupra companiilor mici care nu au acces la piețele globale. Apoi, mai există și chestiuni legate de competitivitate la nivel internațional. Impactul costurilor împrumuturilor continuă să fie greu de cuantificat. Un grup de companii germane au cerut un studiu pentru a avea niște date obiective. Este foarte clar că costurile vor crește. Standard and Poor's au um, făcut recent un studiu bazat pe Basel III care calcula costurile adiționale între 50 și 164 de puncte de bază. Aceste date por pornesc de la premisa că va exista o implementare completă a uh, NSFR. Pentru companiile din Uniunea Europeană, care sunt foarte dependente de finanțarea bancară, vorbim de niște creșteri materiale. Vor crește cre- prețurile pentru capital, iar investițiile productive vor fi mult mai greu de justificat din punct de vedere financiar. Se va pune presiune pe companiile mai mici. Acestea vor avea de-a face cu o creștere a costurilor. Aceștia nu pot să-și schimbe finanțarea de la bănci înspre piețele de capital, așa cum o, vor face, o vor face companiile mari. Recuperarea economică depinde în mare parte de investiții. IMM-urile sunt cele care sunt cele mai amenințate. Apoi, în ceea ce privește finanțarea, Comisia a format un task force Basel pentru a uh, vorbi despre cerințele de capital în acest domeniu. Vorbim de o revizuire a cadrului Basel 3. Există anumite îngrijorări în ceea ce privește lichiditățile efectul de, și efectul de pârghie în anumite aspecte din CRD 4. Impactul economic al, pro, al acestor propuneri pare să exagereze riscul asociat în acest domeniu financiar. Există de asemenea îngrijorări în ceea ce privește impactul CRD4 asupra uh, creditelor pe termen lung. S-a propus să nu existe nici un fel de atenuare în ceea ce privește calcularea cerințelor de capital. Așa că regimul CRD4 nu va fi obligatoriu înainte să existe un raport făcut de Autoritatea Bancară Europeană. Cât privește acum competitivitatea internațională. Am vorbit despre dependența băncilor europene. Dacă nu vor exista abordări care să țină cont de finanțarea creditelor, atunci exportatorii din Uniunea Europeană vor fi foarte dezavantajați. Surse, surse alternative de finanțare pentru companii există mult mai multe în Statele Unite față de Europa. Un nou regim al capitalului, bun pentru o mai mare stabilitate financiară, ar putea să aibă și un alt efect, și anume să ne confruntăm cu niște piețe mai puțin regula, bine reglementate. Așa că acestea ar putea să fie consecințele acestui nou regulament. Îngrijorările pe care mi le-am exprimat în legătură cu CRD4 și Basel 3 sunt împărtășite de colegii mei și de oameni implicați în sectorul financiar și din companiile din Uniunea Europeană. În ianuarie 2010, mai multe companii mari au semnat o scrisoare în care atrăgeau atenția asupra efectelor care vor avea loc asupra produselor financiare derivate. Trebuie să ne concentrăm pe chestiunile cele mai importante din CRD 4. Sper că acest schimb de păreri și scrisoarea despre care vă vorbeam ne va duce spre un rezultat pozitiv. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a vorbi astăzi aici și aștept cu nerăbdare întrebările. Doamna președinte, vă mulțumim și noi foarte mult. Am auzit foarte multe lucruri astăzi. O parte, cu o parte din aceste lucruri pot să fiu de acord deși trebuie să mergem înainte cu legislația CRD4 și proiectul uh, Basel 3, totuși vorbim de o muncă în continuă desfășurare. Știm că așa stau lucrurile, pentru că va trebui să ne întoarcem și să actualizăm anumite părți ale textului. Probabil că mai sunt și alte părți din text la care va trebui să facem același lucru în timp. Acum, dacă doriți să puneți întrebări, l-am deja pe, pe listă pe domnul Goze, Wolf Klintz, Sven Gigol, Otmar, Vicky. Mai e cineva? Pascal? Doriți să începem în ordine inversă, nu? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Voi interveni și eu. Avem uh, puțin peste o oră. Dar dacă ne dorim să auzim toate răspunsurile la întrebări, va fi destul de dificil. Așa că probabil vom asculta mai multe întrebări, iar apoi îi vom ruga pe experți să își noteze întrebările, să vedem cum vor răspunde la anumite întrebări și apoi vom vedea cum stăm cu timpul. Mă întreb dacă Otmar, ai dori să începi ca raportor sau dorești să aștepți până auzi ce au de spus ceilalți colegi? Bine, atunci vom uh, începe conform listei. Jean-Paul. Mersi. președinte. Mulțumesc diversilor uh, oratori care ne-au oferit uh, lămuriri uh, interesante și care au încercat să fie foarte clari în prezentările lor, ceea ce este o calitate în acest for. Am mai multe întrebări. Aceasta este prima ieșire oficială la rampa Final Watch și, ca și alții, mi s-a părut că e o idee excelentă ca în lumea finanțelor să existe o um, contrapondere echilibrată. Domnule Filipona, spuneați mai devreme, dacă bine am înțeles, că ar trebui introdusă o limită uh, strictă pentru efectul de levier. Uh, aș dori să știu dacă o astfel de limită n-ar prezenta un risc negativ uh, pentru finanțarea întreprinderilor. Vă mulțumesc! Doamna președinte, da, a fost o întrebare uh, directă, ușoară, pentru o singură persoană, prin urmare puteți să răspundeți acum. Mulțumesc pentru această întrebare, domnule Gozes. Pentru a răspunde această întrebare, putem să punem uh, lucrurile în perspectivă, luând în considerare uh, bilanțurile băncilor europene. Dacă analizăm uh, bilanțul celor mai mari bănci, atunci vorbim despre două treimi dintre bilanțuri care nu corespund îndeaproape economiei reale. Avem 70% de în bilanț uh, instrumentele derivate extrabursiere și uh, uh, comerțul cu acestea și restul reprezentat de capital Ar trebui redus portofoliul de uh, comercializare pentru că este o activitate, printre altele, care nu uh, contribuie la uh, finanțarea economiei reale. Putem să, for, să păstrăm însă uh, creditele pentru întreprinderi. Dincolo de asta, se pune următoarea întrebare. Dacă aș obține un profit mai mare din activitățile de comercializare, uh, de uh, trading, oare uh, n-ar trebui să împăsez aceste activități și să le notez în registru? Avem și tipul de activitate Delta 1 despre care am uh, vorbit uh, uh, recent și e clar că reducerea activității Delta 1 atunci când vorbim despre profituri la activități proprii nu este suficient pentru bănci. Dacă ne gândim la interesul public, atunci poate ar fi interesant să intervină reglementatorii s-ar putea ca anumite bănci să aibă câștiguri la uh, fondurile proprii, însă poate ar trebui să existe un echilibru pentru a nu cauza probleme economiei reale. Vorbim despre un volum pentru a reduce altceva decât uh, împrumuturile către economia reală. Vorbim despre un sistem în care, să zicem, uh, vorbim despre uh, uh, pondere mai mare a comercializării care aduce venituri mai bune, uh, e bine, lucrurile trebuie analizate în profunzime. Doamna președinte, Eventual mai uh, sunt și uh, alții care uh, sunt interesați de aceste aspecte. Domnul Clinț. Da, ați spus foarte pe scurt despre faptul că anumite bănci, în special în Elveția, vor să meargă mai departe în ceea ce privește capitalul, mai mult decât ceea ce s-a propus aici. De obicei ne plângem de asemenea efecte și atunci, de ce o facem în acest caz? Acesta ar fi primul meu punct. Apoi, niciunul dintre dumneavoastră nu a vorbit despre problema uh, care ar putea să existe în sectorul asigurărilor. Vorbim aici despre legătura între băncile de asigurări. Aceasta va fi afectată. M-ar interesa să știu cum vedeți acest fenomen, pentru că cred că ar fi o greșeală dacă nu se pornește de la premisa că există o legătură între asigurări și bănci. Um, I'm a little, who is that Exact, doamna președinte, cui uh, ați adresat uh, această întrebare? Ultima întrebare pentru uh, profesorul Buch. Haideți să vedem ce are de zis și Pascal din partea verzilor. Notăm întrebările lui mai întâi. Întrebarea mea este pentru doamna Buch. Vorbim despre evaluare a riscurilor ponderată. Oare este suficientă pentru a calcula precis aceste riscuri? Modelele de risc folosite de uh, bănci și de actori uh, financiari uh, se bazează pe probabilități, pe legile probabilităților realitatea funcționării piețelor financiare este, de fapt, complet diferită. Avem exemple în acest sens, uh, directorul general al Goldman Sachs a spus în 2008, uh, văd um, lucruri care, în conformitate cu uh, legea probabilităților, n-ar fi trebuit să se producă niciodată. Există uh, distanțe față de, uh, discrepanțe față de uh, legile obișnuite, însă lucrurile acestea se produc. Probabilitatea maximă ca modelul să poată fi acceptat uh, presupune că ar trebui să existe uh, o aplicare exactă a acestor legi ale probabilităților. Însă, până la urmă, aceste uh, lucruri sunt greu de uh, imaginat. Putem uh, să uh, lucrăm cu modele, putem să lucrăm uh, cu modele la cald, însă dumneavoastră dacă ați fi în locul nostru, ce ați spune în CDR 4 pentru, CRD 4 pentru a vă asigura că elementele care se regăsesc apoi în acest regulament vor fi utile pentru cei care analizează riscurile. I think we've got time for people to come back on those whilst we're on probability doamnă președinte, dacă tot vorbim despre teoria probabilităților, întotdeauna am crezut că piețele financiare uh, se uh, comportă nu în raport cu această uh, lege, ci în raport cu legi care există în domeniul electronicii. Acum ar trebui să uh, obținem răspunsul la întrebările lui Clint și ale lui Pascal. Nu știu exact care dintre experți dorește să uh, înceapă. O să încep eu, dacă îmi permiteți. De ce nu e bine dacă ne comportăm cu capitalul așa cum se întâmplă în băncile din Elveția. Cred că e aceeași problemă ca atunci când vorbim despre limitarea de viteză. Uh, cu cât aceasta e mai mare, cu atât pericolul e mai mare. Dacă se poate conduce doar cu 20 de km pe oră, dintr-o dată traficul e mult mai lipsit de pericole. Același lucru se întâmplă și în acest domeniu. Cum a subliniat și domnul Filip Ponard, acest uh, capital comun de ragul întâi și totul se învârte în jurul lui, acesta se adresează doar unei mici părți din activele bancare. Și acesta e lucrul pe care îl criti- criticăm noi. Nu se ține cont de faptul că în bilanț în legătură cu acest risc pot să existe nenumărate active care, prin definiție, nu presupun un risc, însă noi, în realitate, știm că vorbim despre, despre niște riscuri majore în acest caz și atunci putem să avem un anumit prag pentru capitalul comun de, rang, de rangul 1, însă, de fapt, vorbim de o valoare de 10 ori mai mare în active, pentru că și acestea pot să ducă la pierderi, însă nu apare riscul aici pentru că nu, el nu este prevăzut în capitalul comun de rangul 1 și de aceea eu am, fost, am o părere contrară față de mulți dintre colegii mei și în ceea ce privește introducerea un, un, unui efect de pârghie inteligent. Dacă e să fi învățat ceva în ultimii doi ani și trebuia să învățăm ceva și nu doar, nu e valabil doar pentru bancheri, ci și pentru uh, cei din domeniul reglementării și ei trebuie să devină mai deștepți odată cu trecerea timpului. Și atunci trebuie să știm că în bilanțele bancare mai există și riscuri care nu pot fi prevăzute, iar acestea nu sunt cuprinse, mai ales când vorbim de capitalul comun de rangul 1. Și mă întorc la punctul de dinainte. Împrumuturile statale ale Italiei au un rating de risc 0 dar dacă altcineva în afară de Autoritatea Bancară Europeană ar cumpăra asemenea produse, atunci avem o problemă gravă. You need to come in as well. Yes, thank you. Very... Cred că trebuie să intervii și tu. Doar câteva propoziții în legătură cu Solvency 2. Raportul pe care l-am menționat, pe care l-am scris noi, uh, se bazează pe un scurt studiu pe care l-am elaborat pentru uh, minister, unde vorbeam despre Solvency 2, spunând că un mecanism similar uh, din sectorul uh, bancar cu privire la uh, cadrul actual de reglementare este unul care se regăsește și în Solvency 2. se abordează probleme din sectorul bancar și uh, se uh, vede exact care ar putea fi efectele în uh, conformitate cu Solvency 2. Evident, asigurările și băncile fac lucruri diferite, dar există elemente comune. Pe mine mă preocupă modelele de risc și riscul în general și nu spun că atunci când spuneați că uh, modelele uh, bancare foste nu sunt bune, nu vă înțeleg. Însă spuneam că modelele de risc bancar sunt bune pentru scopul pentru care au fost create, adică să ne informeze în legătură cu profilul de risc al băncilor. Au un rol uh, specific pentru bănci și uh, pentru bănci reprezintă un stimulent de a afla exact ce uh, se întâmplă cu ele. Aceste situații de criză la care ne gândim însă noi sunt evenimente extrem de rare și, în mod tipic, băncile nu dețin informații cu privire la uh, situații de criză similare. Prin urmare, nu pot uh, să fac acest uh, uh exercițiu de elaborare de uh, previziuni. Deci nu au suficiente date la dispoziție și aceasta este una dintre problemele cu care ne confruntăm. Avem ceva documente din partea Bank of England uh, care uh, formează un fel de uh, model cuprinzător, însă e clar că datele nu sunt suficiente pentru a forma rezerve în cazul unor asemenea situații. Cât privește anumite corelații între pozițiile activelor sau între bănci, ei bine, uh, sunt modele care pot fi luate în calcul aici. Apoi, uh, legătura între instituțiile financiare, știm asta din datele pe care le avem noi și din datele EBA, uh, ei bine, instituțiile financiare au strânsă legătură unele cu celelalte. Prin urmare, acestea sunt informații pe care le-am putea obține, informații pe care nu le are încă EBA, pe care nu le au băncile individuale o parte importantă a întregului uh, ansamblu uh, a uh, riscului sistemic poate să nu fie cuprinsă în modele pentru că nu există date suficiente. Ok. Si je peux compléter. Dacă aș putea să completez în ceea ce privește evaluarea. O să încep printr-o anecdotă privind uh, evaluarea riscului în caz de criză. Așa cum a spus uh, Claudia Bur, sunt, uh, Buch, sunt modele care au o valoare. Sunt modele care sunt utile în momentul crizei. Și gluma care nu este numai o glumă, o să o spun în engleză, pentru că e limba piețelor financiare. Domnul Canfa a spus că se bazează pe ipoteze, pe date statistice, pe distribuții normale sau anormale. Însă glumea următoare. Piețele financiare uh, sunt dominate de teamă și de lăcomie și acestea nu uh, urmează o distribuție normală. Și asta toată lumea știe, toți uh, uh brokerii cunosc acest lucru. Nu, calculatorul le spune care este distribuția statistică. Toată lumea face același lucru în același moment. Și acum lăsând gluma la o parte să trecem la lucruri mai tehnice. Doamna Buch a spus această metodă cu corelarea în plus este metoda care a dus la uh, toate uh, aceste uh, ratinguri uh, triple. Era o metodă care a spus uh, agențiilor de rating, uh, da, puteți să mergeți înainte. Aceeași uh, metodă este în Basel 4, CRD 4, Basel 3, CRD 4. Este un lucru important de știut. O altă chestiune primul element este foarte simplu și anume ne permite să controlăm uh, ceea ce se întâmplă. În uh, primul rând, avem o pârghie simplă care să ne permită pe unde mergem și să vedem dacă lucrurile nu vor degenera și să vedem dacă raportul între fondurile proprii și uh, riscul asumat uh, sunt uh, normale. Așa cum au spus-o și alții, este important ca autoritatea de supraveghere să poată să stea de vorbă cu o bancă, doamna Graber a spus și acest lucru, să analizeze riscul uh, și aici uh, logica uh, ar putea să joace un rol important. Trebuie să utilizăm ponderarea riscului așa cum este aceasta, o metodă de a urmări și de control. Dar dacă punem pe primul plan ponderarea riscului, vom uh, pune bazele unei metodologii care nu va funcționa. Dominic. Thierry, poate că nu am înțeles bine ceea ce ai spus, însă sistemul pe care l-ai descris și care există în uh, Statele Unite ceea ce nu a permis să se evite criza. Sunt de acord cu tine. Riscurile în uh, ponderarea riscului nu poate să anunțe criza, însă în perioada normală uh, supraveghetorii bancari sunt ajutați pentru ținerea sub control a riscului. Pe scurt, sunt uh, cu totul de acord. Ponderarea riscului înseamnă să spunem cum putem să... Deci am spus că să începem printr-un efect de pârghie care poate să fie eficient și apoi să adăugăm acest uh, sistem de ponderare a riscului care îi permite autorității de supraveghere să uh, evite situațiile din Basel 1. Basel 1 avea acest defect. Se limitează efectul de pârghie, dar apoi există riscul uh, băncilor să-și asume riscuri mari. Deci efectul de pârghie este mare. Baza 2 simplifică. Lucrurile sunt exact invers. Băncile europene au fost la 30, 40, 50, 60 și știm rezultatele. Baza 3 ar putea să fie cel mai bun, evitând cel mai mare rău de pe lume, să se uh, limiteze riscul uh, pe care o rată de pe care un efect de pârghie foarte mare ar putea să îl genereze. Grație uh, acestei uh, logici putem să stăm de vorbă cu uh, băncile pentru ca riscul să fie rezonabil. Să menținem logica CRD4 și Basel 3, dar să inversăm ordinea pentru a nu reveni la neajunsurile lui Basel 1. Președinta, Eh, domnule Henry, ați dorit să interveniți. Eh, înțeleg că există multă simpatie pentru efectul de pârghie și nu vreau să vorbesc împotriva acestuia. Susțin acest efect de pârghie ca un instrument eh, important. Dar vreau să mai subliniez câte ceva. Neajunsul efectului de pârghie este că într-o situație în care riscul crește și poziția băncii se deteriorează, stimulentul pentru mm, directorii băncii este să-și asume uh, riscuri uh, mai mari. Deci uh, se trece de la active cu risc mic la active cu risc mare care pot să aducă mai multe venituri. Deci, practic, este ca un joc de noroc. În al doilea rând, ideea că ar putea să fie măsuri simple care să permită evitarea uh, crizelor, e o idee prea simplistă. Din păcate, măsurile simple atunci când uh, suntem confruntați cu inovarea financiară, acestea pot fi evitate poți să ai o cerință foarte simplă și apoi ai uh, o inovație financiară care uh, îți permite să uh, eviți să ocolești aceste măsuri uh, simple. Și sunt unii care pot să facă acest lucru foarte bine. Trebuie ca autoritatea de supraveghere să poată să înțeleagă cum uh, cuantifică riscul banca sunt de acord cu argumentele fă, uh, înaintate de domnul Filipona și de Claudia Buch. De pildă, în testul de stres am văzut modele care sunt foarte sofisticate, foarte complexe, multe ecuații și funcționează foarte bine atunci când te afli în împrejurări normale însă atunci când ești într-un mediu economic foarte tulburat, reacțiile sunt extreme și sunt uh, diferențe. Sunt modele care reacționează foarte bine la șoc și modele care nici nu se mișcă, care ne preocupă. Deci bogăția de informații pe care o ai ca autoritate de supraveghere nu trebuie să se piardă. Trebuie să avem toate pârghile uh, la îndemână și apoi în ceea ce privește Solvency 2 și CDR 4 uh, este uh, o zonă în care am fost rugați să conlucrăm uh, împreună cu Comisia în ceea ce privește la măsurile de consolidare în directiva privind conglomeratele. Trebuie să evităm, așa cum am spus, Uh, posibilitatea de a uh, evita, uh, de a conturna astfel de situații. Mulțumesc foarte mult. Vicky, ești gata să intervii? Da, sunt multe întrebări, însă, în primul rând, domnule Ria, sunt de acord cu ceea ce a spus, însă aș vrea să preau un punct concret pe care l-ați menționat și n-aș vrea ca CERS și uh, EBA să spună uh, două lucruri diferite și domnul Trișe a spus acest lucru. Trebuie să se întărească instrumentele prudențiale dincolo de cele prevăzute în uh, uh legislația comunitară în uh, uh, condiții economice adverse. Apoi, la Rozier a spus că trebuie să ai posibilitatea să mergi dincolo de ceea ce se uh, prevede. Uh, un uh, tampon de capital ar fi greu de realizat, desigur. Aș vrea să văd că CERSUL și EBA vin cu alte măsuri, altele decât tamponul de capital um, de pildă în Irlanda, dacă ar fi fost uh, ponderări mai mari ale riscului uh, pentru uh, creditele uh, imobiliare, poate că uh, ar fi fost uh, mai bine. Acest lucru mă preocupă, mai ales atunci când e vorba de țări care nu își pot folosi propria rata dobânzii pentru a gestiona riscul. Este Bank este o bancă importantă, înțeleg că sunteți al doilea mare împrumutător în Europa de Est. Vă mulțumesc că uh, sunteți uh, astăzi cu noi aici, când aseară ați făcut uh, un anunț atât de greu pentru dumneavoastră. Înțeleg pasiunea dumneavoastră, înțeleg uh, că finanțarea vine din uh, Uh, obligații uh, uh, garantate, însă în al doilea rând ați făcut o pledoarie și ați spus și echipa dumneavoastră a venit să-mi ceară o scutire săptămâna trecută pe baza articolului 79. Apoi, ați vorbit despre aceste garanții încrucișate. Puteți uh, să folosiți uh, banii din aceste garanții pentru a acoperi alte uh, pierderi în Austria. Ați fi putut să folosiți, acest, să, ați fi putut să folosiți acești bani, ați menționat România în anunțul de aseară, dacă nu ați fi, fi avut suficient capital, ați fi putut să folosiți aceste fonduri din garanții pentru a acoperi aceste uh, găuri. Aș uh, dori să mă adresez utilizatorului economiei reale. Să ne amintim că vorbim despre împrumuturile date economiei reale. Și aici am câteva întrebări. Puteți să propuneți o cale mai ușoară uh, am avut această discuție în EME, am uh, spus că nu trebuie să penalizăm, să sancționăm uh, mult uh, prea să dăm sancțiuni prea mari. Apoi, în al doilea rând, ceea ce a spus dumneavoastră uh, ce alte aspecte ar trebui să avem în vedere în afară de costul uh, finanțării? Unul dintre colegii mei a râs când ați spus că uh, banca depinde de rentabilitatea capitalului. Uh, este un model complicat și este important să înțelegem economia reală. În al doilea rând, aș dori să înțeleg cum dumneavoastră și utilizatorii uh, finali uh, cei care iau împrumuturi sunt uh, consultați. Au fost implicați în uh, consultări de către comisie înainte de a da aceste răspunsuri? We probably better have answered. Cred că, cred că trebuie să auzim răspunsul la aceste întrebări chiar acum. Cred că câteva vă erau adresate dumneavoastră, domnule Ria și restul celorlalți. Da, mulțumesc. Chestiunea este una foarte complexă. Voi încerca să fiu cât de discret se poate. Din păcate, nu am fost aici dimineață la întâlnirea dumneavoastră cu Jean-Claude Trichet, dar în linii mari sunt total de acord cu tot ceea ce ne spune și nu vreau să trimit semnale într-o direcție opusă. Însă vreau să spun ceva foarte clar. Ca supraveghetor, ai nevoie de flexibilitate pentru a crește rezervele și pentru a ajusta cerințele la riscurile care există în economie. Ce nu se observă aici e conflictul dintre acest concept și ideea unei uh, sing- unui singur pachet cu reguli. Să vorbim acum despre o singură țară, de Italia avem un singur pachet de reguli, acum se aplică cerințele de capital pentru fiecare bancă, dar tu ca supraveghetor trebuie să crești acest capital, acest capital dacă banca este una cu un risc crescut. Însă, la același nivel, transfrontalier, e nevoie de flexibilitate pentru o țară, de exemplu, care se confruntă cu o bulă imobiliară. Trebuie să se crească cerințele de capital pentru uh, această țară și nu la fel sau lucrurile într-o țară în care nu există această problemă cu bula imobiliară. Dacă există bule în două țări, acestea trebuie să fie tratate la fel pentru că trebuie să se ține cont de legătura cu celelalte țări. Deci e nevoie de flexibilitate, dar și un cadru comun la nivel uh, european. Nu cred că am ajuns încă în acest punct în ceea ce privește cerințele macroprudențiale și anume să putem uh, trata totul așa cum trebuie. Nu avem toate instrumentele macroprudențiale de care avem nevoie. Trebuie să experimentăm. S-au introdus deja aceste rezerve prin Basel și le veți discuta dumneavoastră, se vor discuta în Consiliu. Într-adevăr, este o chestiune foarte importantă și e nevoie de flexibilitate pentru a introduce acest aspect și în CRD4. S-ar putea să mai există și alte domenii unde trebuie introduse, însă e nevoie de procesele necesare pentru introducerea în legislație acolo unde este nevoie. Mulțumesc! Mulțumim, spune doamna președinte. Andreas? Da, chiar așa. Ceea ce am făcut noi ieri nu ne-a costat nimic în termen de capital, pentru că acesta a rămas exact la fel. Dacă n-am fi aflat sub rata necesară, atunci ar fi trebuit să ne creștem capitalul. Deci vorbim de o înțelegere contractuală și noi credem că e, acest aspect e mult mai consolidat prin intermediul acestui contract față de ceea ce se întâmpla în mod obișnuit. De aceea ne-am dorit această mică excepție, deși am zis că sunt împotriva excepțiilor. Apoi, dacă se schimbă rata de la 75% la 25% sau chiar mai puțin, atunci e un mare ajutor în ceea ce privește împrumuturile pentru companii mici și mijlocii câte ceva despre efectul de pârghie. V-ați gândit vreodată pur și simplu să îl întoarceți? Să spuneți băncilor, trebuie să vă câștigați acest efect de pârghie. Cu cât efectul de pârghie este mai jos, cu atât capitalul comun de rangul întâi trebuie să fie altfel. Deci, cu cât aveți mai multe în bilanț ce nu are un rating de risc, cu atât trebuie să fie mai scăzut capitalul comun de rangul întâi. Acest lucru înseamnă că băncile ar trebui să-și câștige posibilitatea de a investi în diferitele domenii pentru a putea să câștige bani. Mi-ar plăcea foarte mult să aveți o asemenea abordare. Nu vreau să-mi impun voința asupra dumneavoastră, dar cred că ar fi un mod inteligent de acțiune. Doamna președinte, cred că același lucru ar trebui aplicat și în ceea ce privește soluționarea crizelor. Richard, ai vreun comentariu? Cred că Vicky a pus trei întrebări, voi încerca să le răspund cât de succint posibil. Pentru prima există o soluție foarte clară pentru mm, interacțiunea între CRD și, și anume orice tranzacție care beneficiază de anumite excepții, o tranzacție pentru utilizatorul final, nu trebuie să fie tratată într-un mod discriminatoriu. Adică, acel capital trebuie să se bazeze pe valoarea împrumutului în tranzacția respectivă. Pe moment lucrurile nu stau așa. Există motive tehnice, așa mi s-a spus, pentru care e dificil ca sistemul să accepte această abordare. Apoi am vorbit de dubla numărare. Ce deci există anumite greșeli în uh, această abordare. Să recunoașterea expun, expunerea unilaterală sau bilaterală în cere de patru adică acele cazuri în care banca îi datorează bani clientului. Apoi, un alt aspect se pornește de la niște presupuneri în cele de patru și că anume orice produse derivate sunt, au un grad de nesu, nesecurizare. Acestea au un statut special și vorbim despre un risc, dar acest risc este mai mic pentru banchier decât pare el să fie. Apoi, în ceea ce privește swapurile pe risc de credit, noi vedem că există o mare presiune asupra lor acum pentru că sunt folosite în, calc- în calculul CVA. Pare ceva ilogic și ceva ce nu ajută deloc utilizatorii finali. Apoi, o a doua întrebare, costul împrumuturilor, dacă există alte aspecte care ne îngrijorează. Pe scurt, în ceea ce privește costul împrumuturilor, pentru mine nu înseamnă dacă vorbim de 20 de puncte de bază, 160 de puncte de bază și așa mai departe. costurile pentru, cu cât costă mai mult împrumuturile, cu atât va fi mai greu să investim și știm cât de importantă este această relație când vorbim despre decizii de investiții. Deci va fi tot mai greu de investit dacă banii sunt tot mai scumpi. Acestea fiind spuse, FMI-ul a publicat la nivel intern în august în acest an un document interesant uh, în care se spune despre productivitatea totală a companiilor, au analizat Statele Unite și Canada, iar acestea sunt foarte afectate de costurile de finanțare. Deci cu cât costurile de împrumut sunt mai mari, cu atât mai puțin optime sunt deciziile de investiție pe care le iau companiile. Deci dacă citim acest document, vom vedea că, într-adevăr, deciziile în investiții în economia europeană vor fi tot mai proaste și asta pentru că va crește costul împrumuturilor. Acceptăm faptul că aceste costuri trebuie să crească. Însă, sperăm să înțeleagă și oamenii, însă noi spunem că riscul sistemic nu a fost și nu este cauzat de utilizatorii finali nefinanciari. O a treia întrebare a fost una interesantă și anume cum am reușit noi să influențăm consultarea. Există un eveniment la care voi participa în Bruxelles în săptămâna viitoare împreună cu un coleg. Nu sunt sigur dacă acum se află în sală, însă vreau să spun că credem că Comisia a fost mult mai deschisă la discuțiile cu Emir. Însă Comisia nu a dorit să vorbească cu ONG-urile nefinanciare atunci când a pregătit propunerea privind CRD 4. Cred că trebuie să vorbim despre influența foarte mare pe care o au băncile și reputația proastă pe care și-au creat-o în ceea ce privește lobby-ul de care beneficiază în Bruxelles. Așa că nouă ni s-a închis o ușă în față și noi, ca alții, credem că ar fi trebuit să fim ascultați pe parcursul procesului de consultare, însă lucrurile nu au stat așa. Doamna președinte, mulțumesc! Mai avem încă trei sau patru runde de întrebări. Dar dacă fiecare vrea să răspundă la fiecare întrebare, nu vom ajunge la final. Odmar, ai cuvântul. Doamnelor și domnilor, în primul rând, țin să vă mulțumesc că v-ați făcut timp să veniți să discutați astăzi cu noi. Și vă spun foarte deschis, după prima rundă de întrebări m-am mai liniștit față de felul în care au început discuțiile. După prima rundă de întrebări aveam impresia că dezvoltările din ultimii doi ani nu au mers în direcția care trebuie, adică vorbeam despre un proiect mai strict, Basel 3 a fost definit, apoi acum trei ani am mai organizat audieri la care am vorbit foarte multe. Acum, după prima rundă de discuții, am auzit că da, vom implementa ceea ce am discutat, știm ce e important și că avem anumite pârghii de care ne putem folosi. Însă acum, în mijlocul procesului legislativ, aud următoarele. Până în iulie trebuie să ne încheiem munca. La 1 ianuarie 2013 trebuie să intre în vigoare această legislație, dacă noi vom vota pentru, însă în Comisia Basel 3 s-a luat decizia, în G20 s-a luat deja o decizie și dacă noi nu schimbăm nimic, ce se întâmplă? Dacă nu voi primi niciun răspuns, atunci zic că trebuie să experimentăm. Trebuie să construim pas cu pas uh, procesul legislativ. Însă toate acestea sunt legate de procesul în care ne aflăm acum și am niște întrebări. Ascultându-i astăzi pe experții noștri, am avut următorul sentiment. Am auzit de la dumneavoastră niște probleme principale legate de capitalul comun de rangul 1 și așa mai departe. Apoi am um, ascultat explicațiile despre ce ar trebui să facem. De aceea aș vrea să spun următoarele. Aș dori să știu dacă în proiectul, de, pro, proiectul propus de comisie ne ajută doar în prezent, dacă facem această mm, directivă și acest regulament doar pe, timpul de criz, pe timp de criză, este doar un răspuns la criză eu vreau să știu dacă ceea ce avem acum în față ne va ajuta și în timpuri în care nu ne confruntăm cu o criză, dacă ne va ajuta în îndeplinirea muncii noastre. Apoi, o a doua întrebare. S-a spus pe scurt despre marja de acțiune pe care o au statele membre. Acum, Ni s-a spus despre nevoile din statele naționale. Noi, de fapt, construim piața unică europeană. Așa că, cât de departe trebuie să meargă flexibilitatea națională sau cât de departe poate să meargă această flexibilitate? Vorbim și despre acele companii care sunt active transfrontalier și cum afectează acestea băncile. Putem vedea că vor exista cerințe de capital diferite de la stat membru la stat membru în cadrul acelorași, companii. Și va fi nevoie sau nu va fi nevoie de autorizarea autorităților naționale pentru asemenea activități. Aceasta a fost a doua mea întrebare. A treia se îndreaptă spre Autoritatea Bancară Europeană. Și aici s-a exprimat dorința ca doar atunci când Autoritatea Bancară Europeană e pregătită, atunci trebuie să intre în vigoare Basel 3. Veți reuși până în iulie 2012 să tratați toate aceste regulamente, pentru că iulie 2012 este termenul limită pentru a se lua o hotărâre în legătură cu documentul care trebuie să intre în vigoare la 1 ianuarie 2013. Așa că mă întreb, sunteți de acord cu aceste 153 de cerințe exprimate de comisie sau credeți că e prea mult? Credeți că trebuie să muncim în paralel, trebuie să menținem un dialog unii cu ceilalți și asta pentru că, sub condițiile în care ne aflăm acum, trebuie neapărat să uh, lucrăm asupra directivei și să nu mai așteptăm după Autoritatea Bancară Europeană. Aș dori un răspuns și la această întrebare. Și apoi... Mai am și un al treilea punct. Vorbim despre ponderea, de exemplu, garanțiilor statale și, pe de altă parte, vorbim despre rating și ratingul negativ în funcție de mărime. Cum se ajunge la un rating triplu pentru IMM-uri? Cum putem asigura noi un teren egal între diferitele instituții? Știm că există instituții cu un risc mai mare, în cazul cărora procesul creditelor este îngreunat. Apoi, vorbim despre capital și avem nevoie de el chiar și în cazurile în care riscul este unul foarte crescut. Și ce putem să facem? Vorbim despre această analiză. E nevoie să vorbim despre ea, însă e nevoie și, despre o pro- și de o propunere concretă. So, who wants to go first? Um, okay, yes, Dominic. Cine dorește să înceapă? Dominic în ceea ce ne privește pe noi ca bănci mari, niciodată n-am văzut uh, proiectul Comisiei ca un proiect venit pe timpuri de criză datorită crizei. Era un proiect care vita, viza capitalul, supraveghetorii deja se gândeau la acest lucru, își cunosc foarte bine meseria, însă în manieră generală, deși sunt lucruri de rezolvat încă, mi se pare că e un, un instrument care poate fi aplicat. Uh, Cred că am uh, menționat și rezervele care se impuneau, uh, pentru că și Comisia a făcut acest lucru. E nevoie de o perioadă de observație. Cât privește uh, rezervele contraciclice, e bine, cred că cele două lucruri trebuie făcute în paralel. Un comentariu întrebne domnul Caras. Comisia pe baza dorinței noastre în ceea ce privește efectul de pârghie, a vorbit despre fază de evaluare înainte de faza de implementare. Dacă ascult uh, decizia de aici, unde această rată e mai importantă în discuție față de ceilalți piloni, atunci îmi pun ultima întrebare, dacă putem să rămânem la faza de evaluare sau nu, sau dacă trebuie să stabilim această rație, astfel încât ea să nu trebuiască, de fapt, evaluată, ci să treacă direct la faza de implementare. Mettre en place en, en pilier 1, c'est ce que vous dites practic uh, doriți să, uh, să se pună în uh, aplicare un anume pilon. Asta încercați să-mi spuneți, nu? Anterior spuneam că acest instrument nu a funcționat bine în Statele Unite, nici în Canada de altfel, pentru că acestea au fost cele două state care l-au pus în aplicare. Nu prevede deloc criza acest instrument, așadar, cum spuneam, mi se pare că este un instrument și aici între Thierry și mine există probabil o diferență de opinie. Eu cred că este un instrument care ar putea fi util supraveghetorilor uh, și care le oferă, printre celelalte utile existente, uh, posibilitatea de a stabili o tendință. Însă, uh, cu toate acestea, trebuie să gândim bine abordarea pe care o avem pentru acest instrument. Celălalt uh, încă mai trebuie testat. Uh, Claudia, dorai să intervii? Foarte pe scurt, aș dori să comentez asupra celor trei întrebări pe care le-ați adresat. Mai întâi, um, cu privire la aceste propuneri. Oare vorbim doar despre situațiile de criză? Ideea ar fi să avem un cadru de reglementare adecvat care să reducă riscul apariției unei uh, crize. Deci, uh, criza nu va fi ceva uh, exogen, ci va apărea în urma unor manevre greșite. Până la urmă vorbim despre prevenirea crizei. Câtă flexibilitate este oare necesară? E bine, cred că e foarte important să avem un set comun de reguli în ceea ce privește capitalul uh, și așa mai departe. Însă, Înțeleg și ce s-a menționat anterior, uh, că e nevoie de o anumită flexibilitate pentru a ține cont de uh, fluctuațiile prețurilor pe diverse segmente ale pieței. Deci trebuie să mergem cumva dincolo de standardul minim. Uh, care ar fi ponderea riscului pentru obligațiunile uh, guvernamentale, pentru că mi-ați adresat direct această întrebare. E bine, cred că mi-am exprimat uh, înțelegerea pentru efectul de levier și răspunsul meu ar fi că cei care investesc în obligațiuni guvernamentale trebuie să fie susținuți din umbră de capital, la fel cum se întâmplă și în cazul celorlalte bănci. N-aș putea să vă ofer o cifră pentru ponderea riscului însă. Mulțumesc! Eu cred că e puțin târziu să intrăm în schimbări majore acum. Cât privește IMM-urile, eu cred că aceasta este o problemă care poate fi rezolvată destul de ușor uh, cu niște schimbări de natură tehnică. Ar fi foarte simplu să îmbunătățim factorul de uh, corelare în uh, Basel III pentru întreprinderi cu o cifră anuală de afaceri de până la 100 de uh, miliarde. Cred că ar fi uh, bine să procedăm așa putem să introducem ceva ce a apăruse deja în uh, Basel 2 și se regăsește din nou în Basel 3, un factor de echilibrare pentru portofoliul de împrumutare uh, în sectorul de retail. Dacă avem date disponibile, atunci putem face totul astfel încât să se reflecte componenta riscului într-un portofoliu de retail pe termen lung. Un ultim uh, lucru de făcut ar fi să îmbunătățim uh, ponderea lichidității pentru acest sector. Deocamdată uh, Rata pentru depozitele pe termen mediu este 75%, însă asta nu reflectă realitatea. Majoritatea acestor depozite sunt mult mai stabile și reducerea acestei cifre până la 25% sau chiar mai mult uh, ar ajuta enorm. Asta în primul rând. Uh, apoi, uh, cred că se poate crea și o legătură aici, dar atunci lucrurile se complică cu privire la efectul de levier. Uh, Există dovezi uh, clare că efectul de levier a trecut uh, spre pilonul 2 și ar trebui să rămână acolo. Se creează probleme fundamentale de către acest efect și e clar că e vorba despre un efect uh, superficial. Celălalt efect este mai profund și tehnic mai bun. Și ne întoarcem la un punct anterior. Dacă dorim să oferim un stimulent pentru uh, industria bancară din Europa, pentru a împrumuta economiei uh, reale, și dacă ne tot jucăm cu efectul de levier și spunem băncilor că uh, trebuie să își câștige uh, afacerile de comercializare și obligațiunile și orice alt instrument prin împrumutul spre economie economia reală, atunci, practic, spunem că uh, cu cât uh, împrumuți uh, mai mult economiei reale, cu atât vei avea câștiguri mai mari. Dar nu îți permitem acest lucru pentru că atunci vei avea un efect de 8-9%. sau ai putea avea un efect de 10-15% și trece, pe, ce trece peste e reprezentat de valorile mobiliare. Uh, mă gândeam să vă transmit acest uh, gând, această impresie. Cu IMM-urile lucrurile sunt simple și tehnice. Celelalte uh, aspecte însă sunt aspecte vaste și delicate și probabil ceilalți experți au opinii diferite cu privire la acest subiect. Cine dintre dumneavoastră mai dorea să intervină? Sunt de acord uh, cu observațiile făcute de uh, restul experților. Cred că uh, domnul să mă întreba dacă comisia trebuie să-și întrerupă activitatea acum. Eu zic că nu. Există experți calificați în domeniul bancar care ne-au spus că se poate ajunge la un rezultat bun pornind de la calcule și presupunerile existente. Îmi pare rău că nu am putut avea însă această dezbatere înainte de uh, a ajunge Basel 3 și CR de 4 în stadiul în care au ajuns. Domnule Enria, mulțumesc. Mai întâi aș dori să explic niște lucruri pentru că nu aș dori să fiu înțeles prost în legătură cu flexibilitatea națională. Ideea cu experimentele ar fi următoarele. Regulamentul și directiva ar trebui să vizeze o anumită uniformizare și aici sunt de acord cu dumneavoastră. Haideți să ne gândim puțin la rezervele uh, contraciclice care reprezintă primul instrument macroprudențial introdus. Modul în care acesta este introdus uh, în directivă este modalitatea corectă. Avem un instrument care este definit în uh, legislație, un instrument unic, și apoi modul în care acesta este activat se bazează pe anumite parametri, să spunem uh, devierea creșterii creditelor uh, pe termen uh, lung și orientările practice sunt date până la urmă de Comitetul European pentru Risc Sistemic. Apoi există o revizuire ex post în care se verifică modul în care fiecare uh, țară și-a activat aceste rezerve pentru a asigura că există consecvență uh, transfrontalieră. Practic, uh, avem o singură regulă valabilă pentru toate statele membre. Există anumite niveluri de flexibilitate pentru statele membre să activeze acest instrument pentru că ciclurile pot fi diferite de la un stat la altul, însă este un mecanism care uh, asigură faptul că nu există uh, inconsecvențe de la un stat la altul. S-ar putea să existe însă și alte instrumente și modul în care um, arată propunerea Comisiei, după cum am interpretat eu, permite să se introducă și alte instrumente macroprudențiale. Atunci când uh, supervizorii și reglementatorii de la nivel național consideră că e necesar acest lucru, atunci ei se pot adresa Comisiei și uh, o pot întreba dacă li se permite să uh, facă aceste reglementări. Odată ce uh, lucrurile vor fi uh, făcute pentru un stat, e clar că instrumentele respective vor fi necesare pentru toate celelalte state. De aceea este important să vedem dacă e nevoie de introducerea unor noi instrumente sau dacă e nevoie de mecanismele pe care acestea le instituie pe termen lung. Însă e clar că este un singur set de reguli care depășește frontierele. Cât privește propunerea uh, ea vine la timp și vă mulțumesc pentru ea. Însă ideea e că noi nu ne putem consulta public înainte uh, ca legea să fie uh, finalizată, fapt pe care le înțeleg din perspectivă juridică. Aceasta este opinia serviciilor juridice ale uh, Comisiei. Însă dacă începem activitatea după ce a fost elaborată legea, perioada de timp pe care avem la dispoziție este foarte scurtă. E important să ne implicăm în dezbateri cu dumneavoastră și cu Consiliul pentru a vedea care sunt ideile dumneavoastră legislative, pentru că apoi noi să ne putem adapta standardele în conformitate cu dezbaterea care are loc la această masă. Prin urmare, apreciem foarte mult acest dialog. Cât privește efectul de uh, levier, Eh, ei bine, e clar că momentul observației este crucial. Efectul de levier în trecut n-a avut succes pentru că a fost o măsură eh, primară bazată doar pe eh, bilanțuri. Acum propunerea Comitetului Baze și propunerea CRD este să se extindă efectul de levier dincolo de bilanțurile băncilor dar e clar că e nevoie de o perioadă de observație și una de calibrare. Cât privește împrumuturile către IMM-uri, dați-mi voie să vă spun că am primit o scrisoare din partea uh, comisarilor Barnier și Tajani, care ne-au solicitat, dincolo de ceea ce am spus uh, în uh, prezentarea mea inițială despre uh, uh, pârghia de uh, împrumut, să vedem dacă nu este, uh, există o posibilitate de a mitiga, de a atenua riscurile, stabilind un prag până la care se pot îndatora IMM-urile, pornind de la portofoliul lor. Vom face asta până în septembrie 2012. Sven. Well, uh, first uh, to start and cheer up a bit the meeting. So I discovered already câteva puncte comune cu grupul dumneavoastră și uh, cu politicile bancare. Nu știu dacă am fost de acord cu transparența lobbyingului. În plus, am două întrebări serioase acum. Una, dezbatere cheie pare să fie uh, există acum o reducere sau o creștere semnificativă a costurilor de împrămutare către uh, economia reală. Unii spun da, alții spun nu, alții spun probabil, uh, alții spun nu mi este foarte clar. Avem un talk show în uh, Germania și oamenii uh, nu sunt de acord, uh, de regulă politicienii, nu oamenii de știință. După care se publică un test pe internet în care trebuie să dovedești ceea ce ai susținut. Deci vă invit pe toți cei cinci să uh, ne transmiteți uh, în scris dovezi ale celor pe care le pretindeți, pentru că astea sunt întrebările pe care le vor pune cetățenii deci, uh, vă invit să faceți acest lucru și îl uh, rog pe profesorul Buch să ne spună uh, mai multe din punct de vedere empiric. Un argument pe care îl aud deseori în ceea ce privește rata de efectul de pârghie. Aceasta implică anumite întreprinderi cu un uh, profit scăzut și care sunt gestionate pe marje uh, reduse. Deci vă întreb dacă sunteți în favoarea uh, unui efect de pârghie, uh, un uh, potențial efect ridicat de pârghie, așa cum a spus și domnul Filiponar, dacă acest lucru va avea un uh, impact asupra acestui tip de întreprinderi. Uh, și apoi uh, domnului Treichel. În Germania ne confruntăm cu argumente care provin din partea băncilor mici, uh, în care se spune nu poți să tratezi uh, băncile mici așa cum tratezi băncile mari. Cum vedeți lucrurile din perspectiva dumneavoastră? Aveți același logo? La Sparca să aveți Erste Bank. Deci Credeți că trebuie să avem același tip de reguli pentru, a, pentru modelele de afaceri aflate în spatele fiecarei categorii de uh, bănci? Oare uh, băncile mici uh, pot să urmeze aceste reguli dacă acest lucru este benefic pentru economia reală? Președinta, mulțumesc. Uh, am fost de acord cu mult din ceea ce a spus, mai ales uh, în ceea ce vește lichiditatea și diversitatea. E o problemă care m-a frământat și mă frământă uh, tot mai mult la atunci când este vorba de uh, Solvency 2, uh, despre uh, datoriile suverane și așa mai departe. Cred că uh, Autoritatea Bancară Europeană și alte structuri trebuie să lărgească această uh, listă. Trebuie uh, să uh, analizăm și uh, securitizarea și poate că în felul acesta vom ști mai multe. Uh, când e vorba de întreprindere mici uh, necotate, multe dintre acestea uh, vor ajunge la maturitate în următorii ani dar creditele lor vor ajunge la scadență și lucrurile probabil că se vor înrăutăți. Ce putem să facem pentru a le ajuta? În ceea ce este ponderarea zero a riscului, de 18 luni, acum 18 luni comisia aceasta a votat o rezoluție în care s-a spus că uh, trebuie făcut o diferențiere între diferitele tipuri uh, de uh, datorii. Nu se face însă o distinție uh, Uh, între uh, Germania și Grecia. Deci, uh, cum ajustați ponderările riscului? Puteți să faceți acest lucru printr-un mecanism individual de expunere mare în cazul unor țări Desigur, acest lucru poate fi legat și de cât de mare este uh, o țară și cu cât aceasta e mai mare și expunerea este mai mare. Thierry, mai mm, interesat ceea ce ai spus? În legătură cu produsele financiare derivate și ponderarea riscului. Mă întreb dacă nu cumva s-a dat prea multă atenție uh, uh în uh, legislație uh, instrumentelor uh, de acoperire a uh, riscului speculativ. Se poate face o acoperire a riscului speculativ prin investiții reale în economie. Mă întreb dacă nu s-ar putea face o ponderare preferențială a riscului. Am putea să încurajăm acest lucru. Poate că asta uh, ar ajuta micile întreprinderi. Apoi, uh, când e vorba de utilizatori, uh, de CDR, eu sunt implicată în acest dialog și acest lucru a fost semnalat așa cum se cuvine. În ceea ce eh, privește finanțarea eh, comerțului, și eu mă întreb dacă acest eh, lucru a fost pus în categoria potrivită. Unele împărțiri în categorii par să fie depășite. Se pare că îmi pierd vocea și tușesc, așa încât cred că putem să trecem la uh, răspunsuri. Așa încât uh, cred că este corect uh, ca fiecare să uh, încerce să dea un răspuns. Thierry, vrei să fii primul? Mai multe aspecte. În primul rând, Cred că trei din întrebările lui Sven o să răspund oricum. E vorba de costul împrumutării. Aș dori să subliniez faptul că există studii făcute de instituții cum ar fi Bank of England, Fondul Monetar Internațional, Max, Institutul Max Planck, care arată uh, Uh, costuri foarte limitate ale uh, acestei uh, finanțări. Însă, ceea ce este mai important, costul împrumutării, care este între zero și neglijabil, este aceeași întrebare pusă de Sven în legătură cu efectul de pârghie, care dacă acesta afectează posibilitatea de a finanța economia reală. Sunt convins că în momentul în care a spus că mai mult capital nu are un impact asupra costului împrumutării, atunci nu văd de ce ar trebui să uh, aibă un impact asupra împrumut, creditelor acordate uh, economiei reale. Faptul că se dau credite uh, IMM-urilor, aceasta presupune un risc mai mare aceasta poate să aibă un impact. Este poate mai riscant uh, pentru o bancă locală care își cunoaște clientul local mai bine. Regulamentul spune că este mult mai riscant și asta poate să aibă un impact. Aș vrea să mă uh, refer la uh, diversitate și acoperirea riscului. Ai uh, dreptate, uh, pentru că principalul risc uh, este ca toți actorii să dețină aceleași active în același timp, să investească și să uh, scape de aceste active. Este un cerc vicios. Uh, cea mai bună acoperire a riscului este diversitatea, pentru că Uh, dacă pui riscul pe primul plan, îi încurajezi pe toți să dețină aceleași active și atunci crești riscul sistemic. Este un lucru fundamental și nici că aș putea să fiu mai serios. Acoperirea uh, riscului este o uh, soluție locală, nu una globală. Soluția globală este să aveți un sistem uh, diversificat. Președinta. Claudia, vrei să intervii? Da, am câteva referiri în notele pe care le-am distribuit, nu o să intru în uh, detalii. Sigur, studiile empirice au dus la diferite rezultate. S-a spus că costul uh, împrumutării uh, este relativ scăzut conform acestor studii și trebuie ponderat întotdeauna cu costul uh, crizei. Trebuie să facem o analiză cost-beneficii. Însă am mai menționat uh, acest lucru, să spun din nou, nu ar trebui să împovărăm uh, reglementările bancare cu alte probleme. Avem și alte domenii atunci când e vorba de accesul la capital, accesul la capital de risc, deci nu ar trebui să începem cu uh, reglementările bancare, să le facem mai puțin rigide pentru a rezolva problemele din alte domenii. O chestiune care a fost uh, menționată des este ce se întâmplă cu banca riscului dacă uh, rata de capitalizare a băncilor crește. Asumarea riscului de către bănci ar scădea în acest fel pentru că nu mai există această posibilitate de a trece riscul asupra uh, societății. Mare parte din risc uh, a fost suportată uh, de proprietarii de capital. Este foarte clar și există dovezi în acest sens că asumarea riscului Uh, se conjugă cu o rată mai mare a capitalului. Apoi trebuie să existe reguli de expunere uh, foarte clare. Uh, în Germania nu avem suficiente reguli de acest tip ca în alte țări. Nu spun că am rezolvat toate problemele, însă cred că sunt și alte probleme pe care am putea să le analizăm și aceasta ar fi o modalitate de a proceda. s-a întrebat dacă ar trebui să existe excepții pentru băncile mici din uh, Europa, dacă ele nu ar trebui să aplice baze 3 sau cere de 4, bănci, banca mea uh, ar fi extraordinar de încântată dacă ar exista asemenea excepții. uh, uh este un nu cu majuscule, pentru că dacă avem o regulă în Europa, ea trebuie să se aplice tuturor. Și e foarte clar, nu poți să fugi de uh, regulile de capitalizare pentru că ești o bancă de mici dimensiuni. Dați-vă seama că uh, 500 de bănci mici pot să constituie un risc sistemic mult mai mare decât uh, o bancă mare. Uh, cecurile Uh, sau alte bănci uh, de economii uh, din Europa au depozite, dar dacă au un număr mai mare de depozite, au și împrumuturi către clienți și investesc în titluri de stat, în obligațiuni de stat pentru că ele sunt mai puțin riscante. Și am ajuns să ne dăm seama că rata împrumuturi și uh, depozite s-a modificat uh, în această perioadă. Faptul că avem un cec mic în uh, Cehia care a investit foarte mult în obligațiuni superane este privit uh, ca lipsit de risc numai în Cehia, dar nu și în altă parte. Un lucru pe care uh, l-am învățat în ultimii doi ani este acesta. Și de aceea CDR 4 este important. Avem 16 bănci care au dat faliment uh, și CDR 4 nu rezolvă problema lor. Europa ca și continent uh, unde capitalul se mișcă liber a dispărut. Nu putem să o uh, recuperăm cu Basel 3 sau cu CDR 4. De aceea trebuie să includem în regulament. Nimeni nu este dornic să-și asume uh, riscul acesta. Și există un risc și pentru băncile mici o bancă mică din Portugalia poate să aibă un bilanț extraordinar, dar dacă are un surplus de lichidități și acest surplus uh, este în obligațiuni uh, de stat portugheze, nimeni nu o să împrumute băncii acelea. Uh, președinta, Richard și apoi Andreea. Ceea ce observăm este că costul de capital pentru bănci este pe care să crească semnificativ și costul de 1% crește pe măsură ce valoarea băncilor se reduce. De fapt, asta ați explicat anterior. Soluția este să reducem uh, numitorul și anume activele. În general, continuăm să dăm împrumuturi IMM-urilor. Aș vrea să subliniez cum în mediul anterior primele pe care le acordau băncile europene IMM-urilor erau mult mai scăzute decât uh, cele ale băncilor americane. Deci era un sistem uh, care funcționa cu costuri uh, pentru IMM-uri care erau mult mai favorabile. Să vedem ce se întâmplă în Statele Unite și probabil că acest lucru va fi modificat de noul sistem. Pentru IMM-uri soluția va fi să evolueze treptat, treptat ca în Statele Unite. Am spus uh, treptat pentru că acum ele nu au acces la piețele de capital sau un acces uh, redus. E vorba de întreprinderile cu potențial de dezvoltare foarte rapid. Din acest motiv, în uh, cadrul Uh, ratei de uh, lichidități, aceste uh, chestiuni au fost analizate și testate foarte atent, pentru că problema IMM-urilor și a finanțării acestora va rămâne în centrul atenției în următorii ani. Această evoluție va lua mult timp. Președinta Richard trei observații. În primul rând, în ceea ce privește costul capitalului. Toată lumea fi încântată dacă Finance Watch are dreptate și nu are uh, un impact. Mi se pare uh, greu de uh, înțeles uh, de ce rata uh, capital uh, atrage uh, cele mai multe uh, elogii. Așa cum uh, am spus este greșit. Apoi, în ceea ce privește acoperirea riscului diversificată, nu am înțeles foarte clar ceea ce a spus, dar în cadrul societăților aceasta încearcă să se, să-și acopere riscul în cea mai mare uh, măsură uh, posibilă pentru că dacă nu fac acest uh, lucru, de pildă în cazul materiilor uh, uh, prime, atunci există un risc valutar neacoperit semnificativ. Și apoi în ceea ce privește finanțarea comerțului, sunt de acord. Problema cu CDR 4 și Basel 3 uh, este absența oricărei idei în legătură cu expunerea uh, care are o, uh, o cu totul altă caracteristică în cazul băncilor. În al doilea rând, termenul de scadență este un an, nu mai puțin de un an. Uh, multe operațiuni au uh, o scadență uh, mult mai scăzută de un an. On the, on the point of... Da, mulțumesc. În ceea ce privește impactul asupra împrumuturilor, împrumuturile pentru economie în general, nu sunt academetician, dar eu cred următoarele. Vorbim despre o chestiune spinoasă. Îmi cer scuze celor din mediul academic, însă cred că e foarte dificil de măsurat așa ceva. Am văzut niște studii empirice bune, dar care ne îndreptau spre diferite direcții. Pentru mine un punct este foarte clar. Ce avem acum sub ochii noștri? Nu ceva empiric. Pentru că dacă cerința de capital este văzută ca fiind prea mică, pentru că, spre exemplu, acum uh, piețele au nevoie de altceva, datorile suverane nu sunt tratate așa cum ar trebui să fie tratate, ei se ajunge la dificultăți foarte mari în ceea ce privește finanțarea activităților și acest cost al finanțării ajunge atât de mare încât suntem, suntem forțați să ne folosim de efectul de pârghie. Deci o cerință de capital care este una credibilă este văzută ca fiind puternică și ca putând să protejeze părțile neasigurate din bancă, ei bine, se confruntă, are nevoie de finanțare cu prețul de care e nevoie. Acest proces este cel care ajută economia să funcționeze. Însă acum vedem aceste constrângeri în economie în ceea ce privește împrumuturile pentru IMM-uri. Și asta pentru că cerințele de capital nu au fost uh, destul de ridicate. De aceea spun că e important să avem ceva credibil, ceva suficient de puternic, pentru că astfel le-am da asigurări creditorilor și am ajuta în ceea ce privește costul finanțării. Trebuie să îi dăm valoarea care se cuvine în evaluare acestui aspect. Apoi, în ceea ce privește lichiditatea, diversitatea, Înțeleg foarte bine cele spuse. Comitetul de la bază l-a pornit de la următoarea idee. E nevoie de niște resurse de lichiditate de mare calitate, care pot fi vândute foarte rapid pe piață. Și în același timp, acestea nu trebuie să treacă prin băncile centrale. Deci, băncile centrale ar putea și ele să fie flexibile în ceea ce privește împrumuturile pe care le pot acorda și era nevoie ceva ce putea fi mm, lichidat, lichid, lichidat rapid pe piață. S-a început de, de la obligațiuni naționale și cred că foarte mulți supraveghetori din comitetul de la bază l-au cerut să se meargă în această direcție. S-a mers mult mai departe decât propunerile originale, însă acum se pare că trebuie să revizuim această abordare, să vedem dacă ceea ce s-a stabilit e bine sau e nevoie de noi clasificări în ceea ce privește activele, iar regula pentru anul viitor merge în această direcție. Am spus acum o săptămână că sunt de acord că trebuie să facem uh, ceva în următorul domeniu. Știm că există deja anumite schimbări prin uh, tratatul de la Basel adică toate obligațiunile care vor apărea în registre vor face parte dintr-un proces de la piață la piață. Apoi, despre obligațiunile din registrele bancare, eu trebuie să-mi pun următoarea întrebare. E corect să le cerem băncilor o re- să aibă o rezervă de lichidități, de active, care să fie pregătită pentru a putea fi vândută pe piață? cred că vorbim de o contradicție între termeni. Și de aceea trebuie să avem foarte mare grijă cum tratăm datorile suvenare. Apoi, despre acoperirea riscului speculativ. Vorbim despre un domeniu în care există anumite conflicte în ceea ce privește perspectivele. Ca supraveghetor al unei firme individuale, dacă firma spune avem acest, această expunere, dar este acoperită, atunci supraveghetorul ar trebui să fie mulțumit. Însă înțeleg că dacă ne gândim la sistemul ca întreg, atunci ne confruntăm cu o creștere a riscului. Acesta ar putea să crească cred că CERS ar trebui să facă niște demersuri în acest domeniu. Vă mulțumesc. Doamna președinte, vă mulțumim foarte mult. Nu cred că trebuie să fac un rezumat. Discuția a fost foarte interesantă. Vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de noi. Mai avem încă un punct pe ordinea de zi și anume CCCTB, baza de impozitare consolidată comună pentru întreprinderi. Vicepreședinții mei vor fi cei care îmi vor lua locul acum pentru că eu trebuie să merg în altă parte. Vă mulțumesc foarte mult! Okay, colleagues, can, can I ask you to... Uh... Stimați colegi, vă rog să părăsiți sala în liniște, astfel încât să ne folosim așa cum trebuie de timpul pe care îl mai avem pentru ultimul punct de pe ordinea de zi. Doamna raportor, doamna Tyson, se află în sală. Sorry, you, you need to leave and have your trebuie să părăsiți sala și să vă continuați uh, dialogurile afară, ca și noi să putem să ne continuăm activitatea. Și puțin respect pentru doamna raportor. Vă mulțumesc. Okay. Mm-hmm. Could you ask them? Could you assure some of them out because they're still talking? Thank you. I think we now have some peace and quiet, Mrs. Tyson. Vă mulțumesc. Cred că acum avem puțină liniște. Doamnă Tyson, vă dau cuvântul în calitatea dumneavoastră de raportor să ne explicați propunerea. Mulțumesc mult, doamnă președinte, stimați colegi, ce sugerează comisia aici? Voi trece foarte repede prin document pentru aceia care probabil nu cunosc toate detaliile. Avem o propunere din partea comisiei pentru un set comun de reguli pentru a putea calcula baza de impozitare pentru companiile din Uniunea Europeană, adică CCCTB. Această propunere se bazează pe un model um, voluntar. Adică statele membre ale Uniunii Europene vor avea posibilitatea de a face parte din acest sistem, însă nu sunt obligate. Deci vorbim de un um, sistem de impozitare pentru întreprinderi. Dacă o companie dorește să facă parte din acest sistem, atunci poate să o facă sau uh, pot fi compensate pierderile transfrontaliere. Toate aceste reguli se vor supune acestui sistem. Va exista o singură administrare, un ghișeu unic. Atât timp cât compania își dorește să participe în program, poate să o facă. Un aspect important e faptul că pierderile și câștigurile pot să fie consolidate, iar acest lucru este important pentru o piață unică. Un alt aspect uh, important e că profiturile vor fi calculate pe baza unui singur sistem, iar apoi vor fi împărțite spre toate statele membre unde compania este activă. Și există trei factori care sunt la fel de importanți. Activele, gradul de angajare și cifra de afaceri. Conform propunerii, rămâne la latitudinea statelor membre să hotărască care este rata de impozitare. Noi adică Uniunea Europeană, ar stabili, va stabili această bază, însă depinde de statele membre să ia o hotărâre în ceea ce privește rata. Profiturile, așa cum v-am spus, vor fi împărțite în diferitele state membre și va rămâne la latitudinea diferitelor state membre să stabilească regulile speciale pentru impozitare. Dacă o companie dorește să aibă o rată diferită sau o bază diferită pentru acele companii care vor funcționa conform sistemului Uniunii Europene, atunci se poate face acest lucru și se poate folosi o altă taxă pentru filialele companiei care acționează în afara Uniunii Europene. Depinde de ce hotărăște compania în cauză. Au existat foarte multe întrebări legate de actele delegate. Trebuie să ținem cont de faptul că există o cerere pentru tabele de referință. Care sunt beneficiile acestui document? Se reduce birocrația în foarte multe feluri apoi se ajunge la o consolidare a profiturilor și a pierderilor, se renunță la barierele de pe piața internă. Până acum se făcea acest lucru doar prin intermediul unor excepții. Se evită de asemenea dubla impunere. Există anumite reguli, dar acestea nu sunt uh, implementate peste tot, de aceea încă mai există dublă impunere în anumite cazuri. În același timp, se stopează diferențele în ceea ce privește prețurile de transfer. E foarte greu pentru companii să calculeze ce pot și ceea ce nu pot să facă. Există multe probleme administrative. Mai sunt diferite discuții ce trebuie să aibă loc. E nevoie de medieri între diferitele administrații care se ocupă cu impozitarea între diferitele state membre. Cu acest document se va încheia și acest proces laborios. Dacă ne, oflim, ne folosim de bază de impozitare consolidată comună pentru întreprinderi, companiilor le va fi mult mai ușor să se restructureze și să-și conducă activitatea transfrontalier și așa trebuie să stea lucrurile pe o piață internă piața ar deveni mult mai transparentă pentru că se va folosi aceeași bază de impozitare peste tot. Deci dacă vorbim de, competență, competiție, atunci aceasta va fi mai corectă, pentru că vorbim de niște procese mai transparente. Apoi, anumiți oameni au vorbit despre această propunere, atât aici cât și în afara acestui for, și au spus că va fi o bază pentru propriile resurse, adică baza de impozitare consolidată ar fi uh, o bază pentru resurse proprii mai departe. Vreau să vă asigur că așa ceva nu face parte din această propunere. Nu așa stau lucrurile. Probabil cândva în viitorul foarte îndepărtat am putea să ținem cont și de acest aspect. Însă, pentru moment, iar această legislație se va aplica pe timp foarte lung, însă nu s-a ținut cont de aspectul pe care îl menționam. Unii doresc această propunere să fie un pas inițial spre o convergență a tarifurilor, spre o, un impozit armonizat. Nici acest aspect nu face parte din propunere, deci nu trebuie să-l discutăm. Totul e la latitudinea statelor membre. Ele au suveranitate în această chestiune. Așa că, stimați colegi, mai trebuie să spun că nu e prima oară când discutăm acest subiect. Mă bucur că sunt raportor pe această chestiune pentru că cerem o asemenea legislație deja de 10 ani. Iar ceea ce trebuie să facem acum e să ajungem la rezultate. Am redactat deja patru rezoluții pentru CCCTB A existat o rezoluție pentru legea cu privire la întreprinderile mici. Am văzut că întreprinderile mici și mijlocii trebuie să poată să profite mult mai bine de pe urma pieței unice, apoi am discutat despre cadrul financiar multianual, am inclus acest subiect, apoi în iulie am discutat din nou acest aspect când vorbeam despre finanțarea pentru criza economică, pentru că CCCTB a fost văzut ca un instrument foarte important de combatere a crizei. În 2010, am uh, avut raportul Basani, în 2005 am avut un raport care se ocupa exact de CCCTB, apoi o, un document neoficial din partea Comisiei, tot pe același subiect. Așa că ar trebui să pornim de la premisa că noi suntem pentru baza de impozitare consolidată comună pentru întreprindere. Am cerut-o de multe ori în trecut, Comisia a vorbit cu experți din statele membre timp de ani întregi, au muncit foarte mult pentru a putea să contureze această propunere. Este una foarte complicată, dar cred că ar fi o bază foarte bună pentru discuțiile din viitor. Cum îmi voi structura raportul, doamnă președinte? Uh, ei, baza juridică e 115, articolul 115, vorbim despre impozitare directă, vorbim despre o decizie de la Consiliul de Miniștri, iar noi putem să facem un aviz. Mai multă putere nu avem, tot ce putem să facem este un aviz. Așa că cum putem să influențăm cât mai mult e posibil procedura ce va avea loc la Consiliul de Miniștri? nu analizând fiecare detaliu, ce e deductibil, ce nu e deductibil, așa nu vom ajunge foarte departe. Toate schimbările în impozitarea întreprinderilor înseamnă că trebuie să fim foarte atenți la diferențele dintre sistemul de acum și sistemul din viitor. Trebuie să menținem schimbările cât mai puțin, astfel încât costurile să nu ne influențeze negativ. Nu, noi trebuie să ne uităm la companiile din țările noastre și din celelalte state membre. Trebuie să ne concentrăm pe chestiunile importante, pe chestiunile politice importante. Voi vorbi cu raportorii din umbră despre acest subiect. Apoi, cum rămâne cu această natură opțională? E ceva ce ne dorim? Noi am cerut acest aspect în raportul Bazani, însă acest lucru se întâmpla în 2005. Acum suntem în anul 2011. Dacă CCCTB intră în vigoare în 2013-2014, vedem că timpurile s-au schimbat. Noi, Parlamentul, mai suntem pentru aspectul opțional? În ultima rezoluție ceream ceva obligatoriu până la urmă, așa că trebuie să luăm o hotărâre. Există plusuri și minusuri pentru ambele abordări. Metoda opțională înseamnă că există și o etapă pilot în care putem uh, testa, putem ajusta procedura înainte de a o aplica tuturor. Unele companii au activități transfrontaliere, dar rămân în același stat, nu au încă activități transfrontaliere, însă s-ar putea să decidă să aibă astfel de activități pe viitor. Trebuie să ținem cont și de acest aspect. Apoi se pune problema suveranității. Însă, dacă e ceva opțional, în mod clar, nu toată lumea se va folosi de acest sistem și de aceea avantajele din punct de vedere economice nu vor fi atât de răspândite pe cât ar putea să fie. Vorbesc despre toate, voi vorbi despre toate acestea cu raportorii mei din umbră. Și apoi încă ceva. Dacă ne dorim să avem acest sistem pentru 27 de state membre, e aceasta o idee bună sau acceptăm faptul că nu fiecare stat membru își va dori să vadă acest sistem implementat? Dacă nu putem uh, să facem acest lucru cu cele 27 state membre, atunci cum rămâne cu statele din exteriorul Uniunii Europene? Vom fi mai flexibili acolo sau nu? E ceva la ce trebuie să ne gândim din exteriorul zonei euro. Cu cât ascult mai mult Uh, persoanele de jur, cu cât citesc mai multe rapoarte redactate de experți, cu atât sunt mai convinsă că dacă nu consolidăm profiturile și pierderile, nu sistemul nu va funcționa, pentru că nicio companie nu își va dori să se implice. Așa că e nevoie de o compensare. Pe piața internă va trebui să existe o compensare a pierderilor. Apoi, ghișeul unic. E ceva ce ține de diferitele administrații. Dacă acest sistem ne poate ajuta și poate să ne ajute economiile, atunci sistemele administrative trebuie să se adapteze și e un lucru în care putem să mărim viteza. Ar duce la o mai mare simplificare și este tot ceea ce ne dorim, o, o interpretare uniformă, o punere în aplicare uniformă, așa că totul va fi bine. Apoi, în legătură cu CCTB-ul, toată lumea e de acord că baza de impozitare va fi mai extinsă. Între acest, însă acest lucru se compensează prin faptul că putem consolida pierderile și câștigurile. Acestea vor fi consolidate fără a se afecta suveranitatea statelor membre. Statele membre care vor dori să participe în sistem vor putea să își reducă rata de impozitare. Noi nu dorim să intervenim în sistemul de impozitare, pe noi ne interesează piața internă. Apoi, rata de impozitare rămâne la latitudinea statelor membre, face parte din suveranitatea lor. Dacă în 2005 uh, am văzut foarte clar că așa stau lucrurile. Însă, în ultima rezoluție am zis că ne dorim să existe niște tarife minime și maxime. Apoi, cred că trebuie să fim foarte rapizi, pentru că suntem pe timp de criză, trebuie să ne hotărâm foarte clar ce vrem și ce nu vrem. Unele state membre ar putea să nu dorească să delege niciun fel de puteri în acest sens. Însă cu toți avem ceva de învățat dacă gândim împreună și învățăm unii de la ceilalți. În propunere se spune foarte clar despre suveranitatea statelor membre și subliniez acest lucru pentru că trebuie să ne fie foarte clar că așa stau lucrurile. Unii spun că e nevoie de niște rate uniforme, pentru că dacă nu, va exista o competiție fiscală mult prea mare pe piața internă. Răspunsul meu ar fi că această, acest tip de competitivitate există deja, însă aceasta va fi mult mai transparentă dacă există o singură bază de impozitare. Așa că se face un mare pas înainte. Competiția fiscală are și o serie de beneficii. Trebuie doar să ne amintim că o competiție fiscală trebuie să fie una care să aducă beneficii și să corespundă obiectivelor pe care le avem pentru piața internă. E CCTB-ul suficient sau mai trebuie să facem ceva? E nevoie de un alt pachet, de încă ceva? Alocarea profiturilor în statele membre e un motiv de îngrijorare pentru anumite persoane, însă eu cred că acest criteriu a fost deja testat. Nu este nimic nou, cu toții îl cunoaștem, l-am văzut în diferite state membre, în diferite decizii. Comisia mi-a spus și cred că au existat foarte multe negocieri, negocieri îndelungate asupra aspect, acestui aspect și că acesta este cel mai uh, puțin deschis la manipulare însă trebuie să ne gândim la el. Apoi există o clauză anti-abuz. Unii au considerat că e suficientă, însă Curtea Europeană de Justiție spune că e nevoie de o clauză mai specifică. Da, dar vorbim până la urmă de un sistem nou și dorim să fim siguri că, acoperi, că suntem apărați de toate tipurile de abuz. putem să venim și cu niște studii empirice aici pentru a ne asigura că avem o clauză consolidată. Comisia a sugerat folosirea actelor delegate. E ceva ce trebuie discutat, apoi tabelele de referință, e nevoie de acestea, în mod foarte clar. Apoi, dacă vom avea destul timp, doamnă președinte, trebuie să vedem care este situația actuală în Consiliu. Noi putem să venim cu un aviz, însă în Consiliu trebuie să se ia o decizie în unanimitate. Mai e o chestiune asupra căreia îmi pun niște întrebări în termeni generali. Regulile care sunt folosite pentru calcularea imp- impozitelor. De ce nu corespund acestea cu regulile de contabilitate în Europa? Eu mă gândeam că cu cât aceste două sunt mai apropiate, cu atât scade birocrația și e mai ușor pentru toți cei implicați. Poate ne poate spune Comisia de ce există această diferență între baza de impozitare și regulile de uh, contabilitate. Efectele acestei propuneri când vine vorba de autorități sunt următoarele. Unele state membre au un sistem federal, altele au alt sistem politic, anumite puteri fiscale sunt delegate regiunilor sau există o bază de impozitare pentru întreprinderi care este decisă, decisă de autoritățile locale sau regionale. 20 lidstaten. Practic ține de autoritatea lor. Însă, până la urmă, la bază stă statul membru. Statul membru are până la urmă autoritatea finală în domeniu. Aceasta este de obicei o explicație pentru uh, a marca clar uh, faptul că lucrurile sunt dificile, câtă vreme, cred eu, această explicație nu este valabilă. De-abia aștept uh, să văd și ce au de spus colegii cu privire la acest subiect. De-abia uh, aștept să vorbesc cu oamenii despre acest uh, subiect zi și noapte pentru a ajunge la o încheiere cu nată de succes a acestei activități. Mulțumim, doamnă raportor, pentru această introducere cuprinzătoare. Vom da cuvântul tuturor raportorilor din urmă pentru că avem 30 de minute la dispoziție. Pe 29 noiembrie veți prezenta raportul, însă cu toții vom putea lua parte la dezbatere dacă dorim până în acel moment moment. Începem uh, dezbaterea cu raportorii din umbră. Elisa Ferreira are cuvântul din partea grupului socialist. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să încep prin a mulțumi doamnei uh, Tyson pentru această atitudine constructivă cu privire la acest subiect. Cred că acest subiect este unul cu care ne confruntăm deja de ceva vreme. Aș dori să transmit un mesaj pozitiv care ar încuraja inițiativa de a avea o atitudine uh, uh, proactivă în Parlamentul European. Nu vorbesc doar în nume propriu, ci și în numele lui Limen Ioc, raportorul fictiv, care din păcate n-a putut să fie astăzi prezent aici. Îi pare rău pentru acest lucru, însă mi-a dat un text pe care îl voi uh, citi. Deci este textul colegul meu, raportorul fictiv din partea uh, socialiștilor, Limen Ioc, care n-a putut fi prezent astăzi uh, în sală în acest uh, text, uh, multe dintre chestiunile pe care le-ați uh, prezentat își găsesc un răspuns. Voi parcurge așadar textul. Salut ideea unei baze de impozitare consolidată comună pentru întreprinderi, pentru că vizează o armonizare fiscală. Însă, practic, inițiativa Comisiei este um, nefondată de ambițioasă. Ideea din spate ar fi să uh, se facă viața companiilor mai ușoară și să le ajutăm să economisească bani. Ar trebui să luptăm împotriva dumpingului uh, fiscal și împotriva evaziunii fiscale ar trebui uh, redus, uh, practic, povara pentru sistemul fiscal pe care o avem în acest moment. Trebuie însă să se găsească un echilibru corect între uh, taxare și taxarea muncii. Trebuie îmbunătățit controlul fiscal, mai ales în ceea ce privește activitățile transfrontaliere ale întreprinderilor. E adevărat că, că, că CCCTB va face um, uh, rata de impozitare a întreprinderilor mai transparentă și uh, va presupune o evitare a implicării uh, în dumping fiscal a companiilor. Propunerea fiscală însă are avantaje, dezavantaje majore. Primul este următorul. CCCTB-ul este doar opțională și aici răspund la una dintre întrebările dumneavoastră. Fie, ori, fiecare companie ar avea opțiunea de a se înscrie sau nu în noul sistem. În conformitate cu uh, uh, opinia noastră, uh, se justifică uh, caracterul opțional de către comisie al CCCTB spunându-se că uh, doar anumite companii au uh, activități transfrontaliere, însă acest uh, argument este relevant doar atunci când vorbim despre consolidare. Faptul că anumite companii sunt active în mai multe state membre și nu în altele, nu ne împiedică să creăm o bază de impozitare comună. Comisia, practic, dă prioritate intereselor companiilor în detrimentul uh, uh, justeții uh, fiscale și impozitării companiilor. E greu să prevedem impactul CCCTB asupra veniturilor fiscale ale statelor membre și nu putem estima ce opțiuni vor alege întreprinderile. O altă problemă pusă de propunerea CCTB este că se favorizează marile companii multinaționale doar o minoritate de IMM-uri sunt active în mai mult de un stat membru și nu toate dintre acestea au uh, mijloacele uh, financiare sau uh, umane pentru a se adapta noului sistem. De aceea, uh, marile companii vor fi cele care vor opta pentru CCTB și uh, vor vedea că povara lor fiscală este mult mai ușoară decât cea a IMM-urilor, ceea ce nu este doar uh, injust, ci ar putea să presupună niște consecințe negative pentru ocupare și creștere în cele din urmă, cu acest uh, sistem opțional CCCTB, uh, vor exista uh, niște taxe administrative care se vor transfera de la companii la statele membre, la administrațiile fiscale, care vor trebui să se confrunte cu două sisteme diferite, sistemul național și CCCTB. Sugestia mea și a raportului din umbră este, prin urmare, următoarea. În primul rând, uh, important ar fi ca CCCTB să devină uh, un instrument obligatoriu. Uh, ne asigurăm astfel că consolidarea nu duce la forme extreme de subimpozitare sau supraimpozitare. De exemplu, prin introducerea unui prag minim de impozitare care să fie plătit de o companie pentru ca aceasta să poată beneficia de CCCTB am putea să ne inspirăm uh, din ceea ce s-a propus recent uh, în raportul domnului Giggles cu privire la normele aplicabile, uh, companiilor mamă și filialelor. În cele din urmă, CCCTB ar trebui să fie însoțită de o armonizare sau de o anumită coordonare a cotelor de impozitare. Propunerea mea ar fi să se uh, introducă un instrument fiscal european, cum s-a întâmplat în anii 70 pentru monede. O rată minimă ar trebui fixată pentru a reduce discrepanța dintre uh, CCCTB uh, și uh, ratele de impozitare uh, națională, pentru a ne asigura că profiturile se alocă just între statele membre. Acestea au fost câteva dintre chestiunile la care v-ați referit și dumneavoastră, la care a răspuns și Lime. Aceasta este doar o primă uh, abordare. Probabil vom avea și alte ocazii să schimbăm uh, opinii și uh, să ajungem la o poziție comună coordonată a Parlamentului. Vă mulțumesc mult încă o dată. Mulțumim foarte mult, spunea doamna președinte, din partea ALDE, Silvi Gular. Mulțumesc, Ani. Marian, uh, mulțumim pentru această prezentare uh, cuprinzătoare. Eh, eu n-aș dori să intru deloc în detalii pentru că sunt eh, în totalitate de eh, acord cu elementele menționate. Ni se adresează acum o primă întrebare și anume să nu uităm articolul 115 și unanimitatea Consiliului nu face plăcere să tot uh, abordez această chestiune, însă Parlamentul uh, s-ar putea uh, face auzit, are măcar o șansă să facă asta, dacă ar marca clar aceste aspecte politice care țin de coerență. Apoi, în contextul unei crize, toate propunerile care sunt destul de neclare, presupun că repetăm experiențele pe care le-am avut cu proiecte lansate înaintea unor uh, uh, inițiative. E nevoie de pași uh, mărunți și adesea uneori acest lucru nu este evident. Sunt informații contradictorii uh, aici. Uh, pe de o parte, suntem tentați să acceptăm ce ne propune Comisia, pentru că se face un pas în direcția bună și eu sunt sensibilă la argumentele care vizează piața internă. Însă, pe de altă parte, dacă încercăm să ținem cont de criză și de ce ar putea semnifica ea ca dorință de a merge mai departe în zona euro, e bine, atunci uh, ajungem la concluzii complet diferite. Cred uh, însă că uh, în acest moment ar trebui să vedem puțin care sunt opiniile noastre, cum am putea să ne punem de acord. Exact acest uh, argument al consolidării care este foarte corect. Um, înțeleg argumente din spatele lui că susține IMM-urile, uh, însă ar trebui să avem atunci pe piața uh, internă 28 de regimuri. Acesta trebuie să fie obiectivul nostru, nu profitul întreprinderilor. Trebuie să încercăm uh, în continuare să vedem cum funcționăm cu 27 uh, de regimuri, uh, să nu acționăm într-o manieră exclusivă și să păstrăm piața internă pentru 27. Însă n-ar trebui să permitem celor care nu-și doresc nimic, de fapt, să blocheze pe toată lumea. Pornind din momentul în care facem încercări și uh, vedem că există poziții de veto sau poziții care nu pot fi depășite, atunci trebuie să reflectăm într-o altă manieră și eventual să uh, ne folosim de o cooperare uh, consolidată. Cred că trebuie păstrate așadar toate aceste căi deschise. Mi-am pus uh, o întrebare dacă cumva uh, cheia se leagă de cele trei elemente menționate. Ocupare, cotă de impozitare și așa mai departe. Însă, Oare cum am putea să avem un sistem care să ne permite să păstrăm uh, locurile de muncă în uh, Europa? Aș dori însă la final să, spui lui, să spun lui Marian cât de încântat am fost să lucrez cu ea uh, și cât de mult îmi doresc să ajungem uh, uh, cât se poate de curând la o poziție politică comună. Evident că impozitele se află în centrul dezbaterilor democratice și că vom avea opinii diferite în funcție de grupul politic pe care îl reprezentăm. Mulțumesc. Mulțumim din partea ECR, domnul Strecec. Mulțumesc, doamnă președinte. o ascultam pe doamna uh, Tyson cu atenție și, sincer spus, așteptam să văd cum uh, dânsa va reuși să elimine din discuție faptul că nici Comisia, nici Consiliul nu pot uh, să armonizeze impozitele directe. Îmi dau seama că s-ar putea să fiu uh, singurul care are această atitudine în această comisie, însă voi uh, încerca să apăr poziția mea, care consider că este foarte importantă, chiar crucială. E bine, înțeleg și doamna uh, Thyssen a atins și ea acest subiect de câteva ori, înțeleg încercarea de a face ceva în legătură cu procesul care ar finaliza Uniunea Fiscală fără să se atingă în mod direct uh, de impozitele directe. Fără impozitare directă, procesul este aproape imposibil, deci trebuie găsit ceva care să finalizeze Uniunea Fiscală. Însă, pe de altă parte, nu există șanse să facem uh, uh, asta prin cotele de impozitare. Dumneavoastră ați spus acest lucru deja de câteva ori. De aceea, există o propunere pentru o bază de impozitare consolidată comună pentru întreprinderi. Pentru că știm cu toții că o taxă presupune un proces prin care uh, baza de impozitare este multiplicată, este mulțită uh, cu o cotă de impozitare și până la urmă nu contează care parte a procesului uh, va fi în centrul încercării dumneavoastră de armonizare, pentru că rezultatul va fi același. Cotele de impozitare nu sunt importate, importante acum, însă uh, baza de impozitare, da. Există încercări uh, evidente de a armoniza uh, impozitele directe uh, pe ușa din dos. E corect să afirmăm acest lucru și să deschidem această dezbatere. Înțeleg care uh, sunt argumentele dumneavoastră, înțeleg poziția dumneavoastră, înțeleg uh, poziția, presupun, a restului uh, comisiei, însă dați-mi voie să subliniez că uh, este practic încercarea uh, de a face ceva în legătură cu uh, impozitarea directă uh, de la nivel european. Ei bine, nu vreau să subliniez uh, um, poziții de uh, netrecut, însă uh, sunt uh, gata să țin legătura cu dumneavoastră. Sunt uh, însă câteva aspecte care par să fie de principiu, cel puțin pentru mine. Salut faptul că sistemul va fi strict opțional, nu obligatoriu. E un punct important care mă ajută să cooperez. Apoi, îmi pot imagina că sistemul CCCTB va fi sau ar putea să fie rezultatul unui acord interguvernamental între statele membre și, în acest caz, va fi perfect în regulă dacă respectivele state chiar adoptă sistemul. Sunt însă sceptic și mă întreb ce se întâmplă dacă sistemul este introdus în paralel cu uh, sistemele existente la nivel național. Oare asta nu va spori costurile administrative? Și nu va crea o povară administrativă neintenționată și sublinieze acest cuvânt, așa cum spuneați și dumneavoastră în prezentarea introductivă. În ceea ce privește consolidarea, repet, consolidarea, ea va putea uh, să ajute la uh, luarea în considerare a costurilor în uh, legătură cu, a pierderilor în legătură cu profiturile, și va permite oare uh, companiilor să acționeze așa cum trebuie? Nu știu dacă asta este în interesul statelor membre. Mă opresc aici din remarcile mele succinte. Sven, are you speaking in behalf of the Greens? I've got Philip Lambert the shadow. Okay, so... Vorbește în numele versilor. Din păcate, Philip Lambert nu poate fi aici, el este raportorul din umbră așa încât o să îi iau locul. De obicei avem puncte de vedere foarte apropiate. Aș dori să punctez câteva aspecte. Primul se referă la politică și a spus această întrebare. Ce țări pot să o facă? și ați tins să fiți deschisă către această chestiune. Cred că este important să facem acest lucru. Cu toții uh, știm uh, că propunerea se referă la cele 27 de state membre. Unele țări membre și-au exprimat un uh, scepticism marcat. Avem și pactul Europlus. 23 de state membre au semnat că se vor îndrepta către un asemenea sistem și patru țări, din diferite motive, nu s-au alăturat. A fost interesant să vedem că în hotărârea de a scădea uh, rata dobânzii uh, în cadrul fondurilor de susținere uh, către Irlanda și Portugalia. Ambele țări au anunțat o poziție constructivă pentru introducerea CCTB, dar ceea ce am auzit din partea uh, Uh, primelor uh, două grupuri, unul uh, prezidat de Consiliu și unul de Comisie, de a lucra asupra unei politici fiscale la nivel înalt. Ceea ce am auzit este că Irlanda, Luxemburgul, Olanda nu sunt în continuare constructivi și Belgia este mai prudentă și ea oricum, este suficient pentru că avem nevoie de unanimitate. După cum ați auzit, a fost o întâlnire la nivel înalt germano-franceză, când s-a hotărât să se treacă la un sistem comun german-francez de impozitare uh, a societăților, care este mai puternic. Asta înseamnă că cele două state mari spun următorul lucru. Suntem blocate de statele mai uh, mici să facem ceva pentru că acestea doresc uh, să câștige din uh, mutarea bazei fiscale în felul acesta va exista o presiune pentru aderarea la acest sistem, pentru că va fi costisitor pentru societăți să continue să facă uh, afaceri în zona euro și în afară să își bată capul cu diferite sisteme fiscale. Mm, e clar, nu le place uh, acest lucru că în fiecare ă, țară există măsuri defensive și sau măsuri mai agresive, așa încât se pare că această atitudine de blocare conduce la o abordare uh, necomunitară a armonizării puterile noastre sunt și așa slabe și cu acest uh, pas uh, înainte făcut sunt și mai uh, slabe în ceea ce privește fiscalitatea directă. Trebuie să fim realiști, nu numai să ne aplecăm asupra temeiului juridic, dar poate că în considerente sau și în altă parte să abordăm acest context instituțional, pentru că nu putem să-l ignorăm. Un uh, al doilea aspect pe care doresc să îl uh, reliefez aici este că toată această discuție despre suveranitate în afară de problemele tehnice, e vorba aici și de un discurs uh, filozofic. Ideea subsidiarității, așa cum este inclusă ea în tratatul european, provine din etica socială catolică nu trebuie să te abții uh, de la a face lucrurile la nivel european, ci trebuie să faci lucrurile la nivelul cel mai jos, acolo unde ai control. Însă, în domeniul fiscalității nu există suveranitate națională, așa încât trebuie să fim uh, foarte atenți. Putem să spunem reguli fiscale, putem să spun, vorbim despre uh, cote de uh, fiscalitate, dar în uh, rest trebuie să fim foarte atent. atenți, pentru că în uh, legislația europeană și hotărârile Curții Europene de Justiție fac imposibil să-ți folosești uh, suveranitatea ca argument. Nu trebuie să confundăm lucrurile. Deseori, când în acest context oamenii se referă la suveranitate, de fapt vor să apere uh, Uh, privilegiile unor uh, societăți și nu apără interesele uh, întreprinderilor care procedează în mod etic, își plătesc impozitele. Deci, în piața comună avem o concurență neloială, de fapt, între întreprinderi care pot să abuzeze sistemele fiscale diferite și cele care nu pot să facă acest lucru sau nu doresc să facă acest uh, lucru. Mulți doresc să facă chiar afaceri și nu să uh, evite uh, impozitarea. Cred că trebuie să fim uh, foarte uh, conștienți că uh, CCCTB-ul va pune uh, presiuni mai mari uh, asupra uh, statelor, uh, va intensifica concurența dacă nu există o reglementare a cotelor de impozitare. De aceea trebuie să existe o armonizare minimă a cotei de impozitare, așa cum am hotărât deja în cadrul raportului meu nu uh, există niciun motiv pentru care un stat membru nu poate să aibă o, o cotă de impozitare mai mare, însă totuși trebuie să existe o cifră uh, care să fie conformă cu realitatea. Desigur, totul ar trebui să fie obligatoriu, pentru că dacă nu este obligatoriu, uh, cel puțin pentru întreprinderile mari, atunci uh, vom uh, compara în continuare diverse sisteme fiscale, vom avea costuri administrative suplimentare și uh, vom face ca lucrurile să fie și mai complicate atunci când e vorba de opțiunile care există. Sunt uh, țări care se tem uh, uh, de aceasta din cauza problemelor pe care le au și anume că s-ar putea să apară o nouă concurență dăunătoare în ceea ce privește deducerea pierderilor. De aceea trebuie să armonizăm regulile și uh, supravegherea modului în care uh, se creează, se generează aceste uh, pierderi. Acestea sunt câteva idei pe care am dorit să vi le împărtășesc. Și uh, cred că vom reuși să depășim diferențele ideologice mai repede decât considerăm dacă mă uit acum la ceea ce se întâmplă cu solvabilitatea multor state membre. Președinte, aș uh, dori să întreb Comisia, m-ar interesa să știu dacă mergem uh, mai departe cu uh, grupul Europlast, deci promovăm această propunere. Care ar fi impactul asupra întreprinderilor dacă nu ar putea să beneficieze uh, de uh, o bază de impozitare consolidată comună la nivel european. Întreprinderile vor suferi dacă nu fac parte uh, din această bază de impozitare consolidată, mai ales statele membre care au hotărât să nu opteze pentru această posibilitate, ar fi un impact negativ asupra întreprinderilor din aceste state membre? Așa cum am spus, cred că uh, înainte de a-ți prezenta raportul, uh, o să mai este și o altă dezbatere pe această temă. Uh, domnul Nil. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește impactul unei cooperări lăcite posibilitatea unei astfel de cooperare pentru Comisie este uh, o măsură de, uh, la care recurgem în ultimul uh, rând, de ultimă instanță. Cred că este clar dacă un uh, grup uh, mai mic uh, aplică această măsură, sigur că uh, dacă există diferențieri, uh, CCCB-ul ar fi mai puțin uh, atractiv pentru că, sigur, este important câte state membre participă, însă trebuie să ne întrebăm câte state membre doresc să facă acest lucru, care state membre. Dacă ajungem la o situație de cooperare uh, lărgită, uh, cred că uh, aceasta va fi mai puțin atractivă decât participarea tuturor celor 27 de state membre. Deci e o măsură de ultimă instanță. Doamna Tyson, doriți să luați cuvântul? Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să întreb uh, Comisia în legătură cu aspectele juridice, dacă acestea nu sunt uh, aspectele regionale, acestea trebuie clarificate. Oricum, putem să revenim la acest aspect vreau să mă întorc la ceea ce au spus uh, colegii. Unele dintre preocupările care au fost uh, menționate aici. Trebuie să facem totul pentru ca avea un raport care să fie susținut uh, pe bază largă și mă bucură că suntem uh, de acord, mulți dintre noi, cu excepția uh, domnului Strecek uh, de la ECR, care pare să meargă în altă direcție. Sigur, s-a menționat că sunt o serie de aspecte care trebuie discutate, însă cred că trebuie să ne concentrăm asupra punctelor comune. Se pare că există susținere pentru faptul că vom avea cu adevărat un impact dacă există uh, o bază largă de susținere pentru un acord, pentru că al minter nu vom avea influență dacă nu reușim să uh, avem această susținere. În, cu alte cuvinte, ne pierdem uh, timpul, putem uh, să mergem să facem jogging, uh, să mâncăm ceva bun, în loc să discutăm despre acest lucru, dacă nu dorim asta. Președinta, mulțumesc foarte mult. Cred că această dezbatere va continua. O să încercăm să avem un schimb de opinii pe 29 noiembrie și după aceea vom stabili data pentru depunerea amendamentelor.